Dear colleagues, um, I will... Stimați colegi, urez bun venit comisarului desemnat uh, Julian King, acum în fața comisiei noastre pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Voi face câteva observații cu, de ordin general înainte de a da cuvântul domnului Julian pentru declarația introductivă și pe, înainte de a începe întrebările. Procedura. Conform articolului 118 și anexei 36 din regulamentul de procedură, Parlamentul evaluează comisarii desemnați pe baza competențelor generale, angajamentului european și a independenței personale. Va evalua și cunoașterea portofoliului lor și aptitudinile de comunicare. Aș dori să vă reamintesc că Parlamentul a transmis un chestionar pregătitor domnului comisar desemnat cu două întrebări comune redactate de către conferința președinților comisiilor și trei întrebări pregătite de către Comisia Libe, toate susținute de către conferința președinților. Comisarul desemnat a răspuns în scris la acest chestionar și răspunsurile au fost distribuite în toate limbile și atât dumneavoastră cât și mass media vă îndemn călduros să citiți aceste răspunsuri dacă nu ați avut ocazia până acum, în ceea ce privește structura dezbaterii. Domnul comisar desemnat este invitat să facă o declarație de deschidere care să nu depășească 15 minute. După prezentare vom avea 45 de întrebări și răspunsuri. Fiecare slot va fi de 3 minute. Un, un minut pentru întrebare și 2 minute pentru răspuns. În acord cu președintele Comisiei pentru afaceri externe, domnul Broc, o întrebare va fi pusă de către vicepreședintele AFED, domnul Pașcu. Prima rundă a întrebărilor va fi pusă de reprezentanții grupurilor politice și la sfârșitul audierii, domnul comisar desemnat va avea la dispoziție 5 minute pentru o declarație de închidere. Aveți în vedere că voi fi foarte strict în respectarea timpului de vorbire, pentru că altfel uh, ultimii vorbitori nu vom, vor, vor mai avea timp. Dacă sunteți disciplinați, vom avea timp la sfârșit pentru întrebări suplimentare. Probabil nu, dar dacă veți fi disciplinați, există și această opțiune. Interpretarea este în 23 de limbi, deci puteți să vă folosiți propria limbă, însă aveți în vedere că ceea ce uh, spuneți trebuie să fie interpretat, deci nu vorbiți foarte rapid. Dezbaterea se transmite pe internet și veți putea să accesați o înregistrare video-audiere pe același site. Uh, dumneavoastră cunoașteți, acea, cunoașteți această sală, însă comisarul desemnat nu o cunoaște, deci atunci când puneți întrebarea, vă rog uh, să vă ridicați mâna pentru ca domnul comisar desemnat să poată să vă identifice în sală. De asemenea, pentru uh, cei care ne urmăresc de acasă și pentru mass media două observații înainte de a da cuvântul domnului comisar desemnat. Vreau să pun accentul pe două aspecte legate de responsabilitățile și răspunderea sa. În scrisoarea de misiune pe care domnul Juncker i-a scris-o domnului King, a spus că dorește să fie comisar pentru Uniunea Securității, uh, lucrând împreună cu primul vicepreședinte pentru statul, susținând statul de drept și Carta pentru Drepturile Omului, Agenda pentru Migrație, Afaceri Interne și Cetățenie. A adăugat că ar, ar dori să se, îl susțineți pe Comisarul pentru Migrație în opt sarcini specifice. Aș am dori să înțelegem care vor fi prioritățile comisarului desemnat și cum va interacționa cu ceilalți comisari. A răspuns într-o anumită, anumită măsură la întrebările la chestionar, din chestionar Însă, acum ne va putea da detalii suplimentare. În al doilea rând, am citit că reprezentarea în Parlamentul European și la Consiliu va fi asigurată de către Comisarul pentru Migrație, Afaceri Interne și Cetățenie, dacă nu este decis altfel în funcție de caz de către primul vicepreședinte în acord cu vicepreședintele pentru migrație, afaceri interne și cetățenie. Sunt sigur că Sir Julian ne va spune mai în detaliu cum va funcționa acest aranjament în practică pentru a ne asigura că va fi răspunzător comisiei noastre într-un dialog fructuos între instituții. Comisia trebuie să rămână răspunzătoare în fața Comisiei Libe în acest portofoliu cheie legat de securitate. Domnul comisar desemnat a scris că uh, este pregătit să ia în considerare forme de dialog utile pentru a revizui prioritățile și progresul în ceea ce privește portofoliul său. Cu aceste puncte cheie ale responsabilității și răspunderii, vă dau cuvântul acum, domnule comisar desemnat, domnule Julian King. Aveți cuvântul. mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat uh, în această seară. Dacă cineva mi-ar fi spus acum câteva luni că voi fi aici alături de dumneavoastră, nu l-aș fi crezut. Trăim într-o situație specială. Am avut onoarea de a fi nominalizate către guvernul britanic. Președintele Juncker a profitat de această ocazie pentru a consolida comisia creând acest post de uh, comisar pentru Uniunea Securității. Unii se întreabă în legătură cu faptul că un comisar numit de un stat membru care a decis să părăsească Uniunea Europeană uh, primește un rol atât de important. Dar cred că pot să aduc o valoare adăugată în acest domeniu care este prioritar în ochii cetățenilor noștri. Am o experiență concretă în acest domeniu prin uh, parcursul meu uh, în Consiliu și pe teren în Irlanda, în Irlanda de Nord și mai recent la Paris. În urmă cu două luni mă aflam la Nisa în dimineața de 15 iulie și am văzut cu proprii mei ochi consecințele devastatoare ale atacului care a avusese loc în seara precedentă, care a provocat atât de victime, foarte mulți răniți și care au traumatizat întreaga Europa. Mi-am dat seama încă o dată de costul uman imens al terorismului. Mi-am dedicat viața afacerilor europene prin mai multe posturi la Bruxelles, la Consiliu și după aceea la com- Comisie în calitate de șef de cabinet, ca ambasador în Franța. Am apărat uh, viguros poziția guvernului britanic în timpul campaniei pentru referendum. Personal, întotdeauna am fost mândru să fiu britanic și la fel am fost uh, mândru să fiu european. Nu mi se pare că există vreo contradicție între cele două. Însă, în 23 iunie, majoritatea compatrioților mei au decis să părăsească Uniunea Europeană și trebuie să respectăm această decizie. Ca să nu încapă nicio îndoială, dacă voi fi confirmat, voi face totul pentru a mă achita cât mai bine posibil de munca mea pentru a servi interesul general al Uniunii Europene și doar interesul general european. Sunt conștient de nivelul înalt de integritate și de imparțialitate și de angajament european pe care, la, care, la care vă așteptați cu dreptate din partea mea. Și dacă la încheierea acestui proces voi deveni uh, comisar, îmi voi asuma postul cu toate responsabilitățile aferente. Au trecut 15 ani de la 11 septembrie. Felul în care ne gândim și reacționăm la aceste amenințări s-a, uh, a evoluat. Dar terorismul și criminalitatea organizată încă ne mai amenință valorile și stilul de viață, poate mai mult decât înainte de la atacurile, atentatele de la Madrid din 2004 au avut loc uh, zeci de uh, atentate teroriste, 14 doar anul trecut, cu, cu aproape 600 de victime. Unele dintre acestea au fost bine planificate și coordonate, altele au fost uh, atacuri spontane cu un cuțit. Majoritatea acestor teroriști erau europeni dar unii erau luptători care se întorceau din, din afară. Unii dintre aceia, aceștia erau supravegheați, alții erau cunoscuți autorităților ca mici infractori. Um, unii erau, uh, unii aveau simpatii teroriste cunoscute, alt, alții s-au radicalizat în doar câteva săptămâni. Unele atacuri au fost uh, asupra unor ținte uh, predirecte, altele au fost total neașteptate. În ceea ce privește criminalitatea organizată, criminalii dezvoltă noi modalități de a opera peste frontiere. Modele, modelele lor de afaceri uh, profită de lipsa de coordonare între statele membre. Există în mod foarte clar o dimensiune uh, europeană. Să luăm doar atacul oribil din Paris, din noiembrie. Aceste atacuri au fost planificate în, si- din, în Siria. Unii dintre teroriști au folosit pașapoarte false, au uh, stat în Belgia, unde au primit uh, arme traficate prin, din Uniunea Europeană și din Balcani. Au ajuns în Franța doar în ziua precedentă a atacurilor și date fiind, date fiind aceste lanțuri de furnizare internaționale, singura uh, modalitate de a învinge pe teroriști este să conlucrăm. Securitatea unui stat membru este securitatea tuturor. Articolul 4 al tratatului este foarte clar. Securitatea națională rămâne responsabilitatea statelor membre, însă nu, statele membre nu pot să acționeze singure. De aceea este nevoie de acest post acum pentru a face față amenințărilor crescânde din partea celor care vor să ne ia libertatea și drepturile fundamentale. Într-un eurobarometru recent, 82% din respondenți au cerut o acțiune mai puternică a Uniunii Europene împotriva terorismului. Crearea acestui rol este o oportunitate de a reuni toate domeniile în care Comisia ia măsuri operaționale pentru a promova securitatea. Va fi nevoie de o muncă în echipă cu primul vicepreședinte Timmermans, comisarul Avramopoulos, cu domnul, doamna comisar Jurova și mulți alți colegi. În spiritul acestei comisii, după cum am eh, spus în scrisoarea mea de misiune, președintele Juncker a propus să creeze un grup de lucru transversal pentru a susține acest rol eh, cu responsabilități de la justiție, la afaceri interne, până la transport și educație. Avem nevoie de un grad foarte mare de coordonare și de muncă în echipă cu statele membre și cu Parlamentul, în special Comisia dumneavoastră. Știu cât de mult ține Comisia dumneavoastră la uh, aspectul de securitate și energia și angajamentul pe, pe care le-ați investit într-o serie de propuneri. Acum trebuie să intensificăm aceste eforturi pentru a găsi securitatea pe care o așteaptă cetățenii noștri. Trebuie să creăm o uniune a securității eficientă și durabilă. Înseamnă să punem accentul pe implementare, să asigurăm transpunerea uh, normelor uh, convenite, să ajutăm autoritățile naționale să identifice obstacolele în calea implementării, să ne asigurăm că regulile funcționează așa cum uh, au fost scrise și că sistemele existente sunt folosite la potențialul lor de plin. Statele membre pot să, pot să conteze pe comisie pentru a le ajuta în orice modalitate, dar, dacă este, va fi necesar, uh, nu ne vom da înapoi de la utiliza legile aplicabile, inclusiv proceduri de încălcare. Aceste atacuri repetate nu necesită doar un răspuns coordonat al Uniunii Europene, dar un răspuns care să creeze un cadru de securitate al Uniunii Europene, în care politicile sunt gândite și bazate pe fapte. Drepturile fundamentale trebuie să fie în centrul acestui cadru. Experiența mea din Irlanda de Nord m-a învățat că pacea și securitatea pot să devină realitate doar atunci când sunt bazate pe respectarea drepturilor fundamentale. Lupta de lungă durată împotriva terorismului din Irlanda de Nord a reușit să înainteze atunci când oamenii au uh, crezut că Uh, drepturile lor fundamentale sunt luate în serios și atunci nu am mai recurs la violență și s-au alăturat efortului politic. Așadar, sunt angajat pentru această carte. Acțiunile noastre trebuie să fie bazate pe statul de drept cu măsuri de salvgardare și excepții doar acolo unde este necesar proporțional și uh, justificat din punct de vedere juridic. În ceea ce privește prioritățile mele, punctul de, de plecare este comunicarea din aprilie 2016 a Comisiei în legătură cu o Uniune a Securității eficientă. Cu această foaie de parcurs trebuie să avansăm în lupta noastră comună împotriva terorismului și a criminalității organizate și modalitățile noastre de a le susține și pe consolidarea mijloacelor noastre de apărare. În primul rând, așadar, trebuie să convenim asupra propunerii de directivă în legătură cu combaterea terorismului. Alături de dumneavoastră și cu Consiliul, trebuie, sper că vom putea face acest lucru înainte de sfârșitul anului. Trebuie să uh, eliminăm accesul teroriștilor la finanțare. Comisia va face propuneri în lunile următoare. În ceea ce privește armele de foc, provocarea cea mai mare înseamnă reducerea accesul, accesului la uh, armele ilegale. Trebuie să accelerăm implementarea planului de acțiune și în aceste domenii trebuie să consolidăm cooperarea cu statele terțe. În al doilea rând, agențiile noastre trebuie să aibă un rol mai puternic în susținerea autorităților naționale în eforturile împotriva terorismului și criminalității organizate. Întotdeauna voi susține Europolul. Trebuie să utilizăm toate oportunității, oportunitățile oferite de, un, de noul cadru legal. Centrul contraterorism al Europol a început să dea rezultate, dar trebuie să fie susținut în continuare. Trebuie să susținem uh, Centrul European împotriva criminalității cibernetice pentru ca acesta să devină centrul luptei împotriva criminalității cibernetice și să țină cont de amenințarea teroristă. Agențiile de aplicare a legii trebuie să poată să ancheteze eficient și să aibă acces la probele digitale. De asemenea, trebuie să ne bazăm pe Europol și Eurojust, Eurojust în um, echipele comune de anchetă. În al treia rând, trebuie să ne, să ne focalizăm asupra radicalizării care poate să ducă la extremism și terorism. Trebuie să începem cu copiii și tinerii. Există rețeaua de conștientizare a radicalizării care are deja rezultate și trebuie să uh, acționăm în închisori și școli, trebuie să intensificăm munca noastră prin susținerea societății civile. În al patrulea rând, trebuie să uh, contracarăm propaganda și discursul incitator la ură pe internet. Avem uh, formul un european pentru internet și uh, unitatea de uh, alertă internă Europol pentru internet. Trebuie să urmăm posibilitatea unei platforme comune de alertă pentru a vedea cum putem să eliminăm uh, conținuturile inacceptabile de pe rețelele sociale. Și de toate acestea depinde uh, transmiterea eficientă a informației. În al cincelea rând, sistemele informatice existente trebuie să fie implementate pe deplin și aplicate. De exemplu, statele membre trebuie să, să facă mai mult pentru a implementa programul de la prim avem uh, provocări substanțiale în implementarea directivei uh, registrului numelor de, numelor de pasageri. Statele membre trebuie să uh, își formeze unități în acest sens. În al șaselea rând, pe lângă um, aceste instrumente, trebuie să examinăm cum transmitem informația între sisteme. Există limitări și trebuie să vedem cum putem să utilizăm cel mai bine informația deja existentă la nivel european. Trebuie să ne asigurăm că calitatea datelor din sisteme uh, este suficient de mare, că este procesată corect și că este disponibilă celor care au nevoie de ea la nivelurile necesare. Trebuie să uh, continuăm munca grupului la nivel înalt pentru sisteme informatice. În al șaptelea rând trebuie să consolidăm securitatea la granițele externe. Teroriștii și criminalii acționează transfrontalier și verificările la granițele externe sunt o modalitate cheie de a opri. Există un sistem propus de intrare-ieșire, entry-exit, este foarte important pentru că va îmbunătăți eficiența verificărilor la frontieră. Un sistem ETIAS de uh, autorizare ar arăta ar dea um, rezultate mai bune. Aceste verificări la frontieră ne ajută să eliminăm uh, rețelele de uh, contrabandă și de trafic, dar nu trebuie să uh, confundăm terorismul cu migrația sau identificarea sau identitatea. Acest lucru ar uh, fi populi, ar da apă la moară populismului care stigmatizează populațiile vulnerabile și consolidează excluziunea și uh, pe, formează un context propice pentru radicalizare. În al optulea rând, um, trebuie să um, facem pași în continuare în abordarea pe care o avem, de exemplu, față de securitatea maritimă. Um, activitatea noastră legată de securitatea cibernetică ar trebui să ne permită să construim uh, o adevărată reziliență în lumea digitală. În cele din urmă, orice este nevoie de acțiuni ferme pentru a combate terorismul și activitățile infracționale și să ne gândim înainte de toate la nevoile victimelor și mai ales ale victimelor terorismului. Știu cât de important este acest lucru pentru comisia dumneavoastră și sper că împreună putem uh, să lucrăm în acest sens. Și în încheiere aș spune câteva cuvinte despre modul în care îmi văd colaborarea cu dumneavoastră aici la LIBE. În calitate de colegi viitor, sunteți o sursă de idei și de inspirație. Puteți contribui la crearea de presiuni politice pentru calculele să înainteze pe drumul cel bun și ne puteți ajuta să ne axăm pe implementare uh, pe teren. Uh, sunt, um, cred cu hotărâre în responsabilitatea executivului față de Parlament. În plus față de orice angajamente formale pe care le veți solicita, mă face plăcere să uh, vă înaintez rapoarte mm, în mod regulat. Ați cerut o viziune mai cuprinzătoare a eficacității tuturor aspectelor din politica de combatere a terorismului și sunt de acord cu dumneavoastră, avem nevoie de acest lucru. De asemenea, trebuie să um, vedem cum putem să facem un schimb mai eficient de cunoștințe operaționale, având în vedere natura deosebit de sensibilă a acestor informații. Îmi doresc să lucrez îndeaproape cu colegii din uh, comisie, cu dumneavoastră și cu autoritățile naționale, dacă sunt confirmat, pentru a uh, ne proteja uh, spațiul european de toți cei care doresc să ne atace libertățile. Pentru a construi o Europa mai sigură, mai inclusivă și mai rezilientă bazate pe drepturile fundamentale și valorile pe care nu dorim numai să le protejăm, ci și să le promovăm, pentru că fără ele înseamnă că am eșuat. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Și acum trecem la prima rundă de întrebări din partea coordonatorilor de grupuri politice care fac parte din Comisia Libe și începem cu coordonatorul din partea PPE. Doamna Roberta Mezzola, o întrebare de un minut și un răspuns de două minute. Te rog. Mulțumesc, domnule comisar desemnat, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru acest discurs de deschidere foarte cuprinzător. Fiind prima care adresează o întrebare, aș dori să vă rog să ne dați mai multe detalii despre modul în care veți uh, promova o Uniune a Securității în climatul dificil pe care îl avem astăzi în Europa și mai ales uh, în ceea ce privește abordările actuale intraguvernamentale și interguvernamentale cu privire la securitate și având în vedere competențele pe care le aveți, în ceea ce privește luptătorii uh, străini, care va fi poziția dumneavoastră cu privire la posibilitatea revocării pașapoartelor? Este o direcție uh, la care Comisia se va gândi ca o măsură posibilă pentru a răspunde amenințărilor pe care le avem din partea acestor luptători străini care au uh, naționalitate, cetățenie dublă? Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Am reușit să vă identific dar este o sală foarte mare și de aceea vă rog foarte mult să aveți uh, răbdare cu mine. Uh, mă voi uita prin sală pentru a vă căuta. Sunt de acord cu ceea ce a spus Parlamentul despre uh, necesitatea de a avea un uh, răspuns european coordonat uh, și polivalent la cât mai multe niveluri. Avem sigur cadrul oferit de tratate, însă statele membre uh, trebuie să acționeze și ele, dar ele nu pot face totul singure, asta este clar, aici intervine rolul Europei. Iată ce putem aduce noi, putem contribui cu agențiile noastre, cu sistemele noastre, cu sistemele informaționale și altele, putem contribui la întărirea frontierelor și putem întări și activitățile din spatele frontierelor prin diferitele modalități de asistență. Putem promova inițiative legislative care să stabilească standarde și mă gândesc la mm, uh, spălarea de bani. Uh, putem uh, facilita cooperarea și aici mă gândesc la uh, Uh, ordinul uh, uh, privind investigațiile care va fi publicat în primăvară și putem oferi un cadru, o rețea și am menționat rețeaua foarte eficientă care lucrează pe conștientizarea cu privire la radicalizare. Putem furniza cooperare cu țările terțe. Iată o întreagă serie de lucruri pe care le putem face la nivel european. Acum, privind aspectul foarte precis al pașapoartelor. Uh, și a luptătorilor străini. Sigur că aici chestiunile legate de cetățenie sunt la latitudinea uh, statelor membre. Unele state membre au ales să, să acționeze din acest punct de vedere al pașapoartelor și sigur că dreptul european permite statelor membre să refuze intrarea pe teritoriul lor sau să mm, mm, expulzeze din, de pe teritoriul lor persoane care pun, uh, care sunt uh, un atac la siguranța lor. A doua întrebare de la coordonatorul Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc! Grupul Socialiștilor și Democraților a cerut uh, deja de multă vreme o abordare coerentă a tuturor măsurilor europene existente în acest domeniu al securității. Și am semnalat care sunt uh, erorile din acest sistem. Intenționați să faceți o astfel de evaluare, mai ales în ceea ce privește utilizarea în practică, pentru a identifica defectele actuale și pentru a le remedia, pentru a vă asigura că nu mai există lacune legislative sau, din potrivă, un exces de legislație. Și, în al doilea rând, pentru a ne apăra societățile libere și democratice, cum intenționați să garantați ca că toate măsurile propuse de Comisie respectă drepturile fundamentale, mai ales uh, condiția de proporționalitate și necesitate, precum și protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității acestora. Mulțumesc! Așa cum spuneam la finalul uh, introducerii mele, sunt de acord cu cei care au cerut o evaluare a eficacității politicilor în acest domeniu și dacă mă confirmați în acest post, mm, voi uh, face acest lucru. Nu cred că este posibil neapărat să mm, facem această evaluare singuri în colaborare cu dumneavoastră, putem să vedem cum funcționează aceste aspecte și în colaborare cu statele membre. Acum, în ce trebuie a doua parte a întrebării dumneavoastră, care este, sigur, o parte centrală a întregului cadru în care funcționăm noi, voi fi foarte clar. Existăm așadar în interiorul unui cadru care este definit prin niște decizii deja celebre pe care le vedeți acum uh, implementate. Accept acest cadru, acesta este cadrul corect prin care Uniunea Europeană poate construi o Uniune a Securității durabilă. Excepțiile ar trebui să fie, așa cum spuneți și dumneavoastră, necesare, proporționale și legale. Ar trebui să avem reguli foarte clare cu privire la acces și utilizare și ar trebui să respectăm uh, domeniul de aplicare și limitările acestor uh, dezvoltări de informații. Mulțumesc! Mulțumesc. Întrebarea numărul 3 din partea ECR, coordonatorul domnul Timothy Kirkhope. Sir Julian, puteți să liniștiți membrii acestui, acestei comisii asupra următorului fapt. Această Uniune a Securității nu își va depăși limitele competențelor sale și va păstra o separare foarte clară între mm, informațiile mm, de tip servicii secrete și informațiile legate de uh, această securitate și că nu veți merge mai departe de ceea ce se prevede în tratate sau de ceea ce se poate controla prin acestea. Și în al doilea rând, am fost uh, raportor uh, în 2001 pentru comisiile comune mm, de anchetă și aici cred că uh, au existat niște mm, confuzii. Comisia își propune să mm, revizuiască și să îmbunătățească această propunere a comisiilor mixte de anchetă, având în vedere că este nevoie de ele, este de nevoie de ele în investigațiile antiterorism. Mulțumesc! Așa cum spuneam în, ca răspuns la prima întrebare, este foarte clar pentru mine că funcționăm în conformitate cu tratatele. Însă, este posibil, sunt foarte multe posibilități în cadrul acestor tratate, amenințările cu care ne confruntăm și pe care le-am descris pe scurt, sunt amenințări comune pe care le întâmpinăm cu toții peste tot în Europa și ar trebui să facem tot ce este posibil pentru a lucra împreună, pentru a răspunde la aceste amenințări. Și pentru mine asta înseamnă să încerc să văd cum putem întări cooperarea și cum putem construi încredere, pentru că acest sistem trebuie să funcționeze. Cred că avem um, o ocazie importantă acum, odată cu crearea Uh, Centrului de Combatere a Terorismului în cadrul Europol, care cred că ne va oferi un cadru pentru o cooperare practică uh, cu statele membre și cu toate autoritățile naționale implicate. După atacurile de la Paris, cooperarea dintre Europol și uh, autoritățile franceze și belgiene în cadrul uh, operațiunii de investigații pe care o cunoașteți foarte bine ne-a uh, Uh, oferit uh, așadar un exemplu de cooperare practică și solidă. Iată ce putem face în conformitate cu tratatele. Acum, în ceea ce privește uh, comisiile comune de anchetă. Sunt de acord că trebuie să facem mai multe pentru a încuraja autoritățile naționale să profite de aceste entități. Și sunt puțin surprins când discut cu cei din domeniu că acest lucru nu s-a întâmplat atât de, în, într-o atât de mare măsură. Sper că uh, exemple pozitive de cooperare reușită ca operațiunea Fraternite, despre care vorbeam mai devreme, poate, pot să încurajeze uh, statele membre să utilizeze mai mult această metodă. Sigur, și prin intermediul Frontex și prin viitoarea uh, pază europeană de frontieră și de coastă. Și acum um, o întrebare din partea coordonatoarei ALDE, Cecilia Wikström. Mulțumesc, domnule comisar de senat, în numele ALDE aș dori să vă urez și eu bun venit la această audiere. Vi s-a atribuit un portofoliu important, dar din păcate uh, deseori uh, prost utilizat de cei care ar dori să vadă Uniunea Europeană divizată. Uniunea Securității trebuie să își arate valoarea. Cum vă veți asigura că discuțiile și politicile care vor fi formulate în ceea ce privește securită- securitatea vor fi bazate pe mm, argumente concrete. Vă angajați la o distinție clară între politicile Uniunii Securității pe de o parte și politicile privind azilul și migrația pe de altă parte și în al doilea rând. Deși instrumentele mm, din acest domeniu nu sunt uh, suficient implementate, Mm, intervențiile noastre în ceea ce privește combaterea extremismului uh, par să întârzie. Prin urmare, care sunt recomandările dumneavoastră pentru a ne intensifica eforturile în acest domeniu? Ați susține o reechilibrare a resurselor de la nivel european pentru a sprijini mai mult eforturile statelor membre de a preveni radicalizarea și extremismul violent, mai ales atunci când este vorba despre activitățile la nivel de comunitate și la combaterea discriminării și a stigmatizării. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cum spuneam și în uh, introducerea mea, singurul mod pe care îl cunosc uh, de a face ca politicile să fie eficiente este ca ele să se bazeze pe argumente concrete, pe dovezi. Aceasta este tradiția în care am fost crescut și aceasta este tradiția pe care intenționez să o continui. Acum, cum va funcționa acest lucru cu precizie rămâne de determinat. Știu că există frustrări uh, atunci când lucrurile avansează foarte repede și nu se aplică neapărat uh, procedurile uh, a la letră. Sigur că vom vedea acest lucru împreună, dar este clar că avem nevoie de o bază solidă și bazată pe dovezi pentru politicile noastre. În ceea ce privește securitatea și migrația. Sper că am spus asta și în discursul meu inițial. Sunt uh, convins că nu trebuie să le amestecăm pe cele două. Avem uh, eforturi foarte clare în curs. Uh, și uh, salut um, eforturile pe care le face comisarul Avramopoulos în domeniul migrației. Activitatea lui este foarte diferită de cea pe care o vom avea noi în domeniul securității. Iar în cazurile um, recente în care teroriștii au utilizat uh, căile migraționale pentru a se întoarce în Europa, uh, ne ne fac să întreprindem uh, um, eforturi pentru a stabili puncte de contact și pentru a um, controla frontierele, însă cele două problematici uh, clar trebuie să fie separate. Și foarte pe scurt, a treia parte a întrebării dumneavoastră, lupta împotriva radicalizării. În Irlanda de Nord am trăit uh, niște uh, circunstanțe diferite, dar care mă apropie de acest subiect și din experiență acest lucru nu poți să-l faci de sus. Cei, care, cei la care încercăm să ajungem nu sunt neapărat uh, interesați să intre într-o relație cu statul. Trebuie să ajungem la ei prin intermediul actorilor locali, prin intermediul uh, societății civile. Uh, și mă bucur să văd că această rețea de conștientizare a radicalizării face deja această muncă și cred că trebuie să susținem o conștientizare la nivel european prin intermediul actorilor locali. Întrebarea numărul 5 din partea doamnei Cornelia Ernst, vă rog. Bună ziua! Aș dori să vă adresez două întrebări. Prima întrebare. Aș dori să știu cum vă delimitați munca față de comisarul Avromopoulos. Nu aveți o direcție generală? Cine vă consiliază? Cum funcționează acest sistem? Mie nu mi-e clar. Uh, și o a doua întrebare are de a face cu cele pe care ni le-ați prezentat. Vă doriți să fie pusă în aplicare legislația și în același timp să vă asigurați că există conformitatea legislației europene. Aș dori să știu cum ați reacționa dacă în ceea ce privește uh, acordul între UE și Canada privind datele pasagerilor și decizia luată de Curtea de Justiție, dacă ar fi aprobat acesta, care ar fi acțiunea dumneavoastră în legătură cu acest acord privind dat, registrul cu numele pasagerilor? Mulțumesc! Mă bucur că mi-ați pus o întrebare practică despre cum vom colabora cu toții împreună. Din nou, se reflectă aici mediul din care vin eu. Sunt obișnuit cu un mediu în care lumea lucrează în echipă. Așa că pentru mine E de la sine înțeles ca comisarii cheie din acest domeniu să lucreze împreună, ca o echipă. În vremuri în care există o cerere crescută din partea cetățenilor de a ne axa pe acest domeniu cu chestiuni legate de securitate, eu cred că aș fi o resursă suplimentară pentru această echipă, să colaborez cu ceilalți membri ai echipei, astfel încât să avansăm pe dosarele noastre și împreună cu dumneavoastră să facem ceea ce ne cer cetățenii. Și nu doar cu comisarul Avramopoulos, pentru că dacă începem să ne gândim la ce trebuie făcut în ceea ce privește deradicalizarea, atunci vedem că trebuie să se intre mult în detalii, să se acționeze asupra tinerilor, educației, structurilor de sprijin care pot fi acordate, incluzând aici și un sprijin economic. Și eu îmi doresc să lucrez cu toți colegii. Salut faptul că președintele a creat acest grup operativ care să mă sprijine. Ultima oară când lucram la comisie, am lucrat într-un într, DG care a rămas uh, puțin cunoscut, dar uh, lucram cumva independent. Așa că eu salut acum această idee de a avea un grup operativ transversal care să acționeze astfel în cadrul comisiei legislația europeană și respectarea acesteia. Mm, sunt foarte angajat în acest sens. Ați vorbit de registrul cu numele pasagerilor în ceea ce privește Canada. Am citit uh, avizul Procurorului General. Acesta atinge chestiuni care au de-a face cu structura acordului, uh, și în ceea ce privește accesul, utilizarea și unele dintre limitări. Va trebui să vedem care va fi decizia curții, dar bineînțeles voi acționa în conformitate cu decizia acestea. Întrebarea numărul 6 din partea coordonatorilor din partea versilor, doamna Judith Argentini. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule King, vorbeați de faptul că trebuie tăiat accesul la finanțare al teroriștilor și avem amendamente la directiva privind combaterea spălării de bani. Și aș dori să știu acestea sunt vehicole în ceea ce privește activitatea criminalitară. Fondurile pot fi folosite pentru activități teroriste. Ca cetățean al Regatului Unit, care credeți că e um, aici um, riscul pentru pentru acest tip de fonduri britanice. Apoi, aveți o carieră îndelungată, însă nu aveți experiență politică. Nu pun la îndoială capabilitățile pe care le aveți dumneavoastră, însă aș dori să știu de ce guvernul britanic nu a nu a desemnat-o un personaj politic pentru comisar să fie depolitizată Comisia Europeană, astfel încât negocierile legate de Brexit să fie făcute numai cu Consiliu. Acesta să fie motivul. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Pot să încep cu sfârșitul. Da, eu nu sunt politician, însă ultimii 25 de ani mi-am petrecut într-un context politic. Nu îmi doresc să fac politică pe acest dosar, însă vreau să mă folosesc de abilitățile politice pe care le am astfel încât să progreseze acest dosar. Eu nu consider că e un dosar sau un rol cu jumătate de normă sau de rangul 2. Eu cred că președintele Juncker, de fapt eu uh, respect votul de încredere pe care mi l-a acordat domnul Juncker și îl voi răsplăti muncind cât de bine pot cu dumneavoastră, astfel încât să avansăm pe acest domeniu. Nu cred că ar trebui să interpretați în niciun alt fel rolul pe care l-am eu în acest domeniu și pe chestiunile legate de Brexit. Eu nu reprezint aici guvernul Regatului Unit. Și dacă unii vor să mai întrebe câte ceva legate de Brexit și poziția guvernului britanic, vor primi același răspuns. Eu sunt aici în fața dumneavoastră ca să discut despre rolul, în funcție de confirmare, rolul pe care va trebui să mi-l asum. În ceea ce privește finanțarea teroriștilor, cred că finanțarea teroriștilor e un domeniu pe care, de care trebuie să ne ocupăm și mă bucur că aveți muncă în acest sens pe care o faceți și cât de repede vreau să vin cu propuneri importante în acest domeniu. O, o parte le știți în ceea ce privește armonizarea sancțiunile, com, ordine de înghețare, de confiscare, uh, astfel încât să ne putem adresa fluxurilor ilicide de bani și să ne adresăm la tot ceea ce înseamnă um, modul în care teroriștii își colectează banii. Așa că eu voi uh, intra în această discuție legată de aceste tipuri de fonduri împreună cu colegii mei și conform uh, jurământului pe care îl voi face și nu ca reprezentant al guvernului britanic. Întrebarea numărul 7 din partea FTD, domnul Gerard Batten. Bună seara, Sir Julian. Primul meu gând pe subiect e următorul. De ce Regatul Unit nominalizează un comisar, mai ales pentru că celălalt a trebuit să își dea demisia? Acum 12 săptămâni a avut loc un referendum unde poporul britanic a votat să părăsească Uniunea Europeană. Însă ascultându-vă pe dumneavoastră în această seară, mi se pare că lucrurile merg la fel ca înainte. Da, ne spuneați că Uniunea Euro- trebuie să dați un jurământ solemn de independență Uniunii Europene și trebuie să lucrați în interesele UE și nu Regatului Unit și nu trebuie să primiți sau să căutați instrucțiuni din partea guvernului britanic. Ave, am două întrebări pentru dumneavoastră. Dacă interesele Regatului Unit în Uniunea Europeană intră în conflict, atunci de care stăpân veți uh, asculta, pe care îl veți servi și apoi cât credeți că va dura slujba dumneavoastră, ținând cont de faptul că Regatul Unit e pe picior de plecare. Bineînțeles, dacă lucrurile nu stau într-adevăr așa. Și ținând și tocmai prin faptul că ați fost nominalizat dumneavoastră. Nu sunt total totalmente de acord. Însă permiteți-mi să încerc să aduc lumină pe unul sau două dintre punctele menționate. Nu cred că ar trebui să interpretați în niciun fel nominalizarea mea ca având de-a face cu Brexitul. Eu nu sunt aici să prezint sau să apăr poziția guvernului britanic în această seară, însă cred că doamna prim-ministru May a spus foarte clar că trebuie să fie respectate rezultatele referendumului. Pentru cât timp mă voi afla aici ca rezultat? E un mod inteligent de a-mi întreba, de a-mi cere să fac niște previziuni în ceea ce privește negocierile. Și așa ceva nu pot să fac. Nu voi putea să fac un comentariu în ceea ce privește un proces de negociere internă care nu a început în mod oficial. Întrebarea legată de jurământ. Eu iau acest jurământ în serios. Voi respecta jurământul făcut. Și, așa cum spuneați, acest lucru înseamnă că voi fi în totalitate independent în ducerea la îndeplinire a responsabilităților mele și nu voi căuta și nici voi, nu voi primi instrucțiuni din partea niciunui guvern sau alte instituție sau entitate. Așa mă voi comporta ca membru al colegiului. Întrebarea numărul 8 din partea NF, doamna Janice Atkinson, vă rog. Bun venit, Sir Julian. Mă bucur că uh, și dumneavoastră veți pleca la fel de repede ca mine din acest loc. Uh, și pe mine mă deranjează faptul că depuneți un jurământ aici. După de da, data de 23 iunie, regulile jocului s-au schimbat. Lucrați pentru cei 65 de milioane de cetățeni britanici care majoritatea au votat să plecăm de aici. Nu aveți niciun fel de îndatoriri față de acest loc. Răspundeți în fața noastră și nu răspundeți în fața lor. Mă bucur că sunteți de acord că securitatea e o competență națională. Însă, dacă ați ascultat dezbaterile care au loc în această instituție, ați auzit granițe deschise, libertate de mișcare și până nu opriți toate acestea, sunteți de acord că jihadiștii nu vor respecta deloc drepturile fundamentale? Sunteți de acord că Ungaria uh, își ia în serios securitatea națională pentru că acest, această instituție e atât de incompetentă când vine vorba de a-și proteja frontierele exterioare. Sunteți de acord cu ceea ce a făcut în mod foarte curajos Victor Orban în Ungaria și credeți că ar trebui să se copieze aceste acțiuni peste tot? Mulțumesc! Nu mă aflu aici ca să vorbesc de poziția guvernului din Regatul Unit. Nu de aceea avem acest schimb de opinii în această seară. Dacă voi fi confirmat în funcție de comisar ca membru al colegiului, atunci voi depune jurământul fără nicio problemă și voi acționa conform acestui jurământ și atunci voi lucra pentru interesul general european în numele tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană, incluzându-i aici și pe cei din Regatul Unit, atât timp cât Regatul Unit rămâne membru. Iar când Regatul Unit părăsește Uniunea și îndatorirea mea se va opri aici. Acum, securitatea și dacă acest loc și Europa poate să dea o mână de ajutor? Eu cred că da. De aceea cred că e o slujbă foarte importantă cea pe care o am aici și cea pe care am încercat să o conturez în observațiile mele. Sunt de acord cu dumneavoastră că teroriștii jihadiști nu respectă drepturile fundamentale. De aceea Trebuie să luptăm împotriva lor și trebuie să ne consolidăm metodele de apărare împotriva relei voințe cu care vin și ne afectează felul în care trăim noi. Mulțumim, domnule comisar. Trecem acum la a doua rundă de întrebări de la membrii din uh, Comisia Libe și începem cu întrebarea numărul 9. Stimați colegi, le mulțumesc coordonatorilor că au reușit să aproape să se încadreze în timp, doar de câteva ori s-a depășit timpul, așa că continuați să dați dovadă de disciplină dacă puteți. Întrebarea numărul 9, Tomas Gedovski, vă rog. Mulțumesc, domnule King, pentru o prezentare excelentă. Sper că engleza mea va fi la fel de bună ca franceza dumneavoastră. Uh, Considerați că Regatul Unit ar trebui să se implice în procesul de armonizare și securitate și chestiuni legate de imigrație odată ce va fi plecat din Uniunea Europeană? Sprijiniți clauzele de opt-out? Sau considerați că negocierile legate de Brexit ar putea să vină cu o schimbare în ceea ce privește parteneriatul crescut pe aceste domenii? Mulțumesc! Mulțumesc, a fost a doua întrebare din partea PP. Ar fi trebuit să menționez acest fapt. Domnule comisar, vă rog să răspundeți. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Problema pe care o am în a vă da un răspuns structurat la întrebare e următoarea. Din nou, îmi, îmi cereți să discut poziția guvernului din Regatul Unit, politica acestuia și să fac speculații în legătură cu un proces de negociere și rezultatul acestuia. Sper că Mă veți înțelege dacă îmi limitez răspunsul la următoarele, așa cum am spus de mai multe ori. Eu consider că aceste amenințări și provocări legate de securitate cu care avem de-a face sunt comune, ne afectează pe fiecare dintre noi în Europa. Odată ce guvernul britanic va face ceea ce a spus că va face și anume va respecta rezultatul referendumului, Londra va fi în continuare la două ore cu trenul de Paris și la două ore cu trenul față de Bruxelles teroriști, jihadiști, nu fac nicio diferență între Bruxelles, Paris și Londra și nu fac nicio diferență nici între relația pe care o are un stat cu Uniunea Europeană. Iar lucrurile vor rămâne așa, interesele noastre vor rămâne comune în a încerca să abordăm toate aceste provocări. Mulțumesc. Întrebarea numărul 10 din partea doamnei Mariu Laurinistin. Mulțumesc, domnule președinte, stimate comisar desemnat. Din portofeliul dumneavoastră face parte și dezvoltarea de sisteme de schimb de informații eficiente. Ați spus în uh, introducerea dumneavoastră că veți încuraja un grup la nivel înalt pe sisteme de informații, acest grup să își continue munca. În acest context, uh, Ați putea să ne descrieți mai pe larg care ar putea fi aceste operațiuni, cu ce ce fel de idei vor fi prioritare pentru dumneavoastră. Și și mai mult, veți sprijini acest grup de experți în intenția de a crea o super bază de date ca o, o bază de date europeană și nu cea fragmentată care există acum cu Eurodac și ceilalți. În mod specific, ați putea să ne spuneți puțin care sunt riscurile pe care le puteți sesiza în acest tip de o suprabază de date în ceea ce privește protecția datelor personale. Ați spus că va interesa foarte mult să fie păstrat echilibru între protejarea datelor personale și securitate. Și în cazul unei suprabaze de date, cum superbaze de date, cum vedeți posibile toate acestea? Mulțumesc! Apreciez cadrul în care mi-ați pus această întrebare, contextul acestea, pentru că este clar că aveți cunoștințe aprofundate în legătură cu protecția datelor. De ce am menționat acest fapt în introducerea mea? Pentru că eu cred că acest grup, la nivel înalt, e unul foarte important, care prelucrează niște chestiuni foarte importante. Sper că voi putea să colaborez cu ei astfel încât să progreseze munca lor repede. Va trebui să existe un raport până în vara 2017 și voi colabora cu ei astfel încât să avansăm și mai repede pe un calendar accelerat și un asemenea fapt m-ar bucura foarte mult aceștia sunt cei care trebuie să analizeze aspectele legale, operaționale a, al acestor rețele și sisteme de rețele pe care le avem. Eu sper că vor analiza mai multe opțiuni și nu un singur model, cel pe care l-ați menționat dumneavoastră. Analizând această serie de opțiuni, eu sper că ei vor ține cont de drepturile fundamentale, în primul rând, și de protecția datelor. Acesta să fie centrul muncilor. Da, trebuie să fie analizate toate opțiunile. Și asta pentru că aceste sisteme țin foarte mult de calitatea datelor care sunt procesate acolo și rezultatul procesării acestora. Și de aceea cred că trebuie să ne gândim, să vedem dacă e de ajuns o singură interfață pentru consultarea datelor Sper că vor analiza dacă diferitele sisteme pot să comunice între ele. Și una dintre opțiunile pe care o vor analiza e cea pe care ați menționat-o și dumneavoastră, o bază de date comună. Indiferent de ce opțiuni examinează și ce fel de recomandări voi face, vor face, e clar că toate opțiunile trebuie să respecte legislația în materie de protecția datelor. Și vă voi spune care este progresul acestei munci, al acestui grup important de experți. Întrebarea numărul 11 din partea ECR, doamna Helga Stevens, vă rog. Sir Julian King. Domnule Julian King, sunteți de părere că statele membre, fie prin programe naționale sau comunitare trebuie să lucreze mai în, de aproape cu furnizorii de servicii internet pentru a colecta informații pentru a uh, acționa împotriva mm, infracțiunilor legate de terorism și ce părere aveți în legătură cu ultima hotărâre a Curții de Justiție în legătură cu cazul UE, Canada și uh, registrul numerelor de pasageri. Și aveți intenția de, de, de a introduce nume de, registre de nume de pasageri pentru trenuri și ambarcațiuni, deoarece acestea devin din ce în ce mai des folosite de către suspecți. Vă mulțumesc. În ceea ce privește conlucrarea cu furnizorii de servicii de internet, este un domeniu important, are o serie de aspecte foarte importante, unul pe, de care sunt foarte conștient acum când m-am gândit la, uh, uh, la lupta împotriva radicalizării, a discursului incitator la ură, este întreaga rețea a ceea ce reprezintă legal și ilegal, ceea ce este obligatoriu sau voluntar și, ceea, și cum să avem un dialog eficient cu furnizorii de servicii internet în legătură cu aceste uh, aspecte și mă bucur că moștenesc un forum european pentru internet care reunește statele membre și experții în internet pentru a discuta câteva dintre aceste probleme. Vreau să văd cum putem să mergem mai departe cu această muncă. Deja m-ați întrebat în legătură cu uh, acordul PNR UE uh, Canada și avizul avocatului general Însă, după cum am mai spus, trebuie să așteptăm sentința sau hotărârea Curții de Justiție, însă dacă vor apărea probleme, vom uh, accepta, bineînțeles, această hotărâre. În ceea ce privește extinderea programului PNR, PNR al registrului numărului de pasageri, s-a decis în momentul respectiv să nu se extindă aceste registre pentru a acoperi alte forme de transport, maritim sau terestru și în parte datorită creșterii semnificative a datelor uh, care urma, urma, urmau să fie colectate și procesate. Și, uh, spre deosebire de uh, liniile aeriene, acești furnizori de uh, servicii nu colectau aceste date în uh, furnizarea serviciului bineînțeles, când uh, vom uh, reevalua acest uh, acord, trebuie să avem o perspectivă deschisă, să tragem învățăminte din practică și să vedem cum poate să fie extins acest program, însă orice extindere ar trebui să răspundă la testul necesității și proporționalității. Stimați colegi, suntem cu 9 minute în urmă, dar așadar continuăm Vă rog, uh, stați cu ochii pe ceas uh, și voi veghea ca toată lumea să-și respecte timpul. Uh, întrebarea 12 din partea al de al doamnei Natalie Grisbeck. Domnule comisar desemnat, scrisoarea dumneavoastră de misiune menționează anumite aspecte strategice ale portofoliului dumneavoastră, cibersecuritatea și strategia, strategia digitală consolidată un aspect despre care ați vorbit pe scurt. Uh, știți foarte bine că rețelele, rețelele criminale și teroriste utilizează internetul și mijloacele uh, online. Acum câteva zile a fost dejucat un uh, atentat la Paris care a fost uh, planificat și comandat inclusiv pe, pe internet. Cum aveți de gând să acționați? În al doilea rând, exploatarea sexuală uh, a copiilor pe internet, care este un flagel și uh, ne confruntăm constant cu limitele sistemului. Care vor fi acțiunile dumneavoastră dacă vă veți asuma uh, postul de comisar în urma parlament, votului Parlamentului? Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Profit de această ocazie să-mi exprim uh, solidaritatea cu Franța în această perioadă, pentru că este foarte mult de făcut în legătură cu atentatele care uh, apar uh, prea des. În ceea ce privește aspectul cibernetic, cred că avem de lucru pentru a consolida rezistența noastră aș prioritiza implementarea directivei rețelelor și informațiilor, ca statele membre să aibă planuri de rezistență cibernetică, să existe uh, algoritmi în ce de a face față urgențelor și uh, Salut un nou uh, parteneriat uh, public-privat între uh, mediul de afaceri și autoritățile publice pentru a finanța o muncă suplimentară în acest domeniu. Și în ceea ce privește copiii și ca urmare a directivei din 2011, sunt foarte conștient de importanța acestui dosar. Vreau să continuăm în calitate de comisie să monitorizăm punerea în aplicare a acestei directive. Trebuie, îmi pare rău că raportul a întârziat, însă uh, sper că acest raport va fi emis în acest an. Întrebarea 13 a GUE în partea Barbei Spinelli. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici. În 23 august, ministrii de afaceri interne ai Franței și Germaniei au uh, anunțat că în timpul summitului de la, de la Bratislava vor, vor solicita comisiei, deci dumneavoastră, o directivă în ceea ce privește criptarea o asemenea directivă ar obliga companii cum ar fi WhatsApp sau Instagram să um, elaboreze chei de criptare pentru a permite accesul uh, serviciilor de poliție și de ordine. Această propunere a fost criticată de către susținătorii uh, dreptului la viață privată și de către autoritatea franceză pentru informații spunând că, aceste, că cetățenii ar putea fi expuși riscului de hacking sau uh, chiar la riscul terorismului, riscul de terorism. Ce fel de garanții se pot introduce pentru a proteja dreptul la viața privată și securitatea cetățenilor? Nu sunt, sunteți de părere că teroriștii vor reuși să uh, depășească acest obstacol și vor crea forme alternative de comunicare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ați uh, ridicat un subiect atât de important. Internetul, după cum ne arată ultimele întrebări, este central în viața noastră, leagă toate aspectele, uh, inclusiv viața noastră privată și trebuie să avem dreptul la această viață privată pe internet, la fel cum uh, o avem, avem acest drept în viața noastră offline. Criptarea face parte din această lume și face parte din uh, dreptul la viață privată de care trebuie să se bucure toți cetățenii. În același timp, anumiți răufăcători folosesc criptarea, teroriștii și, într-adevăr, și atacul care tocmai a fost menționat și care a fost dejurcat recent în Franța, foloseau un, o modalitate de criptare pentru a planifica acest atentat. Însă nu doar teroriștii, criminalii, pedofilii, folosesc aceste uh, modalități de criptare. Deci nu există un răspuns facil. Nu sunt convins că există o singură soluție care să rezolve totul. Nu cre- cred că un sistem de uh, chei mm, și portițe prin, pentru a, autoritățile de aplicare a legii uh, fac lumea mai sigură. Există, altfel, astfel se deschid vulnerabilități care pot fi exploatate de către alții. Nu este un subiect uș- util, ușor. Avem însă informul internet, care este un grup de discuție prin care practicanții pot să examineze acest subiect. Îi voi, îi voi încuraja să o facă. Uh, pentru a ne uh, face câteva recomandări pe care, bineînțeles, le voi discuta uh, cu dumneavoastră. Întrebarea 14 a verzilor din partea doamnei Jim Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să mă refer la problema cooperării cu statele terțe. Am menționat deja Canada, însă bineînțeles că sunt multe state, Turcia, Afganistanul, uh, Uh, și dacă examinăm problema cooperării și um, echilibrul între drepturile omului și informațiile, ne gândim la transferurile excepționale și implicarea anumitor state membre, lucru care ne, ne-a dus să ne face să ne punem întrebări în legătură cu răspunderea și eficiența uneori a uh, încercărilor de a îi trage la răspundere pe cei care încalcă legislația internațională. Cum veți uh, introduce un cadru de colaborare cu statele terțe pentru a asigura o transparență mai bună și o respectare a acestor principii? Vă mulțumesc. principiile mele în ceea ce privește statele terțe sunt aceleași principii pe care le-aș aplica și în cadrul statelor membre. Și din acest motiv, acțiunile care cad în afara legislației internaționale și care încalcă în mod foarte clar drepturile omului, cum ar fi transferurile extraordinare, trebuie să fie criticate fără nicio rezervă, după cum a făcut-o Parlamentul European în repetate rânduri, însă cazurile extreme nu ar trebui să ne oprească de la uh, o cooperare eficientă în cadrul unei abordări comune în ceea ce privește drepturile omului și legislația internațională. Dacă ne gândim la parteneriatul cu Statele Unite. Acesta este un parteneriat care, nu puțin datorită eforturilor multora dintre dumneavoastră din Parlamentul European și din Comisia dumneavoastră, este pe o bază mai solidă decât acum câțiva ani. Nu spun că situația este perfectă, însă lucrurile au evoluat într-o direcție bună. Și tripticul uh, legislației redress, uh, al regulamentului umbrelă și al uh, scutului pentru viața privată, ne acordă instrumente pentru respectarea valorilor pe care noi vrem să le respectăm și de care ne așteptăm ca și alții să le respecte. Uh, întrebarea 15 în partea coordonatoare FDD, Laura Ferrara. Mulțumesc, bună seara, doam- domnule Julian King. Veți fi responsabil pentru securitatea internă și, pe lângă scrisoarea președintelui Juncker, ați vorbit despre necesitatea colaborării cu ceilalți comisari, însă nu sunt sigur exact ce acoperă portofoliul dumneavoastră și cum veți conlucra cu uh, Mm, colegii dumneavoastră, domnul comisar Avramopoulos și domnul comisar Iurovan în special. Aș dori o clarificare suplimentară. Ați eh, discutat despre terorism, însă nu am văzut nicio trimitere la măsuri concrete pentru a elimina criminalitatea organizată, care este un fenomen la fel de grav ca și terorismul. Ce planuri ale aveți pentru a cum vreți să rezolvați securitatea fără să abordați criminalitatea organizată? Avem nevoie de măsuri foarte clare pentru a face față criminalității organizate. Mă întreb dacă pe lângă măsurile din 2013 aveți în vedere și alte măsuri, aș dori să am am dori, aș dori să știu ce aveți de gând în mod concret. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să mă exprim uh, pe scurt în legătură cu un subiect foarte important, criminalitatea organizată, care știu că vă interesează pe mulți dintre dumneavoastră. Raportul dumneavoastră va fi o ocazie de a purta o conversație mai aprofundată în acest domeniu și uh, aștept acest raport. Unele dintre prioritățile pe care dumneavoastră le-ați uh, menționat, lupta împotriva corupției, um, confiscarea și examinarea form, formelor novatoare de criminalitate organizată de criminalitatea de mediu, traficul cu animale protejate, toate aceste aspecte merită atenția noastră. Dacă ne gândim la renoirea ciclului de strategii, aș dori să mă bazez pe succesul ultimului ciclu din 2013 până în momentul actual, examinând subiecte cum ar fi contrafacerea, frauda și uh, traficul cu arme de foc uh, și să abordăm și alte subiecte, alte domenii. Eu voi lucra cu toate instrumentele disponibile la nivel european în cadrul agențiilor pentru a lupta împotriva criminalității organizate și criminalității cibernetice va fi un element cheie al dialogului Comisiei cu statele terțe. În ceea ce privește felul în care vreau să acționez, după cum am spus, uh, va trebui, va, voi fi un membru al unui, unei echipe și voi lucra cu o serie de comisari pe aceste subiecte. Voi fi responsabil în fața dumneavoastră pentru dimensiunea de securitate a acestor acțiuni. Întrebarea 16 ENF Janice Atkinson. Again, just looking after... Din nou mă ocup de interesele Regatului Unit. În iulie v-ați întâlnit cu echipa responsabilă de securitatea frontierelor uh, Regatului uh, Unit, uh, cu care v-ați întâlnit de altfel și în trecut. I-am întâlnit și eu și mi-au împărtășit aceleași temeri, amenințarea jihadistă și au întrebat-o și pe doamna prim-ministru dacă va aborda această problematică și cu omologii din uh, Franța, dacă vor transfera această, mm, acest aspect al controlului la frontieră la dimensiunea de securitate. Este o preocupare foarte importantă pentru ei și uh, îmi cer scuze că mă gândesc înainte de toate din nou la interesele poporului britanic. Nu, sunt de acord cu dumneavoastră, Trebuie să îi protejăm pe cetățenii britanici și pe cetățenii europeni. Acesta este centrul, acesta este obiectivul nostru central. Încă o dată însă, nu sunt aici pentru a vă vorbi despre responsabilitățile mele precedente în numele uh, guvernului britanic. Sigur că voi folosi aceste experiențe când mă voi gândi la noul meu rol și una din experiențele pe care mă voi baza este colaborarea foarte apropiată mai mulți ani ci mai ales în ultimele luni, cu uh, paza de frontieră britanică, uh, care face o muncă extraordinară și vă mulțumesc că mă feriți ocazia să spun acest lucru, să salut eforturile pe care le fac, uh, pe care o face paza de frontieră la uh, granița cu Franța și cu restul continentului. Dacă este nevoie de măsuri uh, suplimentare pentru a sprijini uh, munca de pe teren, sigur că voi, voi, uh, voi susține acest lucru împreună cu colegii mei comisari. Următoarea întrebare, a treia întrebare din partea grupului PP, Elizabeth Wozenberg. Mulțumesc. Este rândul meu să vă urez bun venit, domnule King. Ați spus că printre prioritățile dumneavoastră se situează și eliminarea surselor de finanțare a terorismului. Ați vorbit astăzi de anumite propuneri ale Comisiei în acest sens și v-aș ruga să ne spuneți dacă intenționați să înaintați o propunere legislativă cu privire la implementarea unui program european care să monitorizeze fluxurile finanțărilor um, în favoarea terorismului dezvăluind astfel plățile care au loc în Uniunea Europeană, pentru că aceste plăți nu sunt acoperite, de exemplu, de programul existent între Uniunea Europeană și Statele Unite, de exemplu, în acest domeniu. Uh, thank you very much. Mulțumesc uh, pentru această întrebare. Cred că putem face legătura cu o întrebare precedentă legată de aspectele concrete pe care le putem face în legătură cu finanțarea terorismului. În ceea ce privește uh, parteneriatul UE-SUA la care v-ați referit, încă o dată, Europolul este un mecanism foarte eficient uh, chiar dacă nu e vorba de transferuri foarte mari de bani, um, identificarea mișcărilor uh, dintr-un cont în altul poate fi foarte utilă pentru investigații și au fost foarte multe piste generate, sute de piste generate de acest sistem uh, după atacurile teroriste de la Paris și Bruxelles. Iată utilitatea acestuia. Mă întrebați dacă putem completa acest sistem cu un uh, protocol între statele membre sau cel puțin uh, în cadrul um, zonei SIPA. Cred că acum trei ani s-a vorbit de acest lucru și ideea până la urmă nu a fost dusă mai departe de către comisie, însă din punctul meu de vedere uh, situația s-a schimbat, amenințările s-au schimbat, așa cum am uh, tot vorbit uh, de la începutul acestei audieri și cred că trebuie să facem o reevaluare a acestei situații, uh, să găsim niște opțiuni, nu știu care ar fi aceste opțiuni în acest moment, însă ele trebuie găsite și le vom discuta împreună cu dumneavoastră în cursul acestui an. Mulțumesc. Acum întrebarea 18. Peter Niedermüller, a treia întrebare de la Socialiști și Democrați. Peter. Intervenție fără microfon. It's okay. I have three short questions. Am trei întrebări scurte. În primul rând, în conformitate cu scrisoarea dumneavoastră de misiune, veți fi responsabil și de inițiativele de îmbunătățire a activității uh, Centrului Europol de mm, combatere a terorismului. Care ar fi aceste inițiative? În ceea ce privește Uh, solicitările de interzicere a criptării, um, supravegherea schimbului de date. Care este um, părerea dumneavoastră în acest sens? Și în al treilea rând, recent au fost emise foarte multe decizii în justiție împotriva uh, acordului Safe Harbor. Cum vă puteți asigura că inițiativele europene nu sunt ulterior um, contestate în justiție și anulate de către Curtea Europeană de Justiție. Mulțumesc. Pot să vă răspund la întrebarea a doua înce- pentru început, pentru că dacă am înțeles-o corect, nu aș avea foarte multe de adăugat. Cred că criptarea uh, este un element cheie al lumii digitale, um, are niște um, obiective corecte pentru că protejează confidențialitatea, dar în același timp este manipulată de către criminali. Nu există o soluție unică pentru a opri, pentru a stopa această situație și avem nevoie de un dialog cu experții din domeniul internetului, cu mm, furnizorii de servicii de internet pentru a aduna surse de inspirație. Deci nu știu care ar putea fi recomandările în acest moment. Începește Centrul de Combatere a Terorismului și întărirea rolului Europol. Cred că, într-adevăr, avem în față o adevărată oportunitate de care trebuie să profităm pe deplin și îmi doresc să lucrez cu directorul Europol pentru a mă asigura că deține resursele adecvate, finanțările necesare, expertiza necesară pentru ca acest centru să fie cât mai eficace posibil. Vreau să încurajez statele membre să, să, să, să detașeze experți, să-și pună în comun resursele de expertiză și să mă asigur că această cooperare care a început deja să fie construită și vorbeam, uh, vă vorbeam despre cooperarea în cadrul operațiunii Fraternite în urma atacurilor recente de la Paris. Așadar, doresc să încurajez un schimb și mai larg de informații între stat, între autoritățile din statele membre și um, CTC. Centrul de Combatere a Terorismului. Și acum, cum putem promova o legislație corectă? Sper că mă puteți ajuta să fac acest lucru atunci când este necesar, pentru că, așa cum am spus la început, trebuie să punem deja în aplicare lucrurile care au fost deja elaborate și cu care ne-am pus de acord. Dar dacă este de adevăr nevoie de noi măsuri, nu trebuie să ne eschivăm și aceste măsuri trebuie să fie Uh, de o calitate impecabilă din punct de vedere legislativ, să reziste testului timpului și să respecte structura bazată pe drepturile fundamentale pe care am descris-o mai devreme. Iată o întrebare foarte detaliată și nu v-am întrerupt, dar uh, uh, vă invit încă o dată, dragi colegi, să respectați timpul atribuit. Întrebarea 19, a treia întrebare din partea EGR, domnul Hala Aho. Mulțumesc, Sir Julian. Aș dori să vă întreb care este opinia dumneavoastră despre două inițiative legislative legate de agenda europeană privind securitatea. În primul rând, directiva privind armele de foc. În conformitate cu com- conform comisiei, în cer scuze, trebuie, stop, trebuie eliminat accesul teroriștilor la armele de foc. Însă această propunere este de fapt un atac împotriva deținerii ilegale de arme. Uh, făcându-se legătura întotdeauna cu utilizarea ilegală a armelor. Credeți că această propunere respectă principiile proporționalității, necesității și uh, unei înalte calități a legiferării? Acum, uh, traficul la frontieră și acel sistem entry-exit. Parlamentul susține accesul autorităților uh, polițienești la colectarea de date uh, iar autoritățile naționale au spus clar că acest acces aduce uh, o valoare adăugată, însă unii membri ai Parlamentului nu sunt convinși și vă întreb uh, um, cum se va desfășura acest schimb de informații uh, pentru aplicarea mai bună a legii și pentru protejarea Europei. Vă mulțumesc. Uh, este o întrebare destul de fragmentată. Uh, Președintele, într-adevăr, profitați uh, de timpul pe care îl aveți și, și vă fragmentați întrebările și cereți comisarului să răspundă cât mai concis va face, <laughs> va face tot posibilul. Dar în orice caz uh, au fost întrebări excelente. Vă rog, continuați. Într-adevăr, poate fi dificilă sarcina dumneavoastră în fața noastră. Vă rog, prima întrebare. Președintele Reia, sigur, dacă sunteți confirmați și totul merge bine, veți avea ocazia să fiți din nou în fața noastră. Prima întrebare privind armele de foc. Sper că am spus deja acest lucru și în discursul introductiv. Din punctul meu de vedere, Prima provocare aici este cea legată de traficul ilegal cu arme. Și aici trebuie să lucrăm cu Europol, cu Interpol, cu partenerii noștri din țările terțe și cred că s-au făcut deja pași în acest sens în dialogul dintre UE și Balcanii de Vest și care trebuie să continue și să fie întărit și poate extins și la alte țări pentru a elimina acest uh, trafic ilegal de arme. Dacă reușim să facem asta, cred că există o legătură cu întărirea mecanismelor care reglementează deținerea legală de arme. E adevărat că se pot face diversiune aici și salut faptul că s-au luat deja decizii legate și de reactivare, de, de reactivarea armelor. Am văzut și la Paris că armele dezactivate uneori sunt reactivate și utilizate. Și trebuie să fim totuși sensibili și față de îngrijorarea cetățenilor care fac o utilizare legală a acestor arme și să vedem cum putem echilibra aceste drepturi. Acum, în ceea ce privește frontierele inteligente și acel sistem de intrare și ieșire, entry-exit, este o propunere nouă care uh, rezultă din discuții și reflexii foarte, import, foarte mm, intense și uh, comisarul Avramopoulos va mm, conduce acest proces, însă e vorba aici de o dimensiune a securității în ceea ce privește frontierele noastre și dacă facem acest lucru în conformitate cu drepturile fundamentale și cu principiile proporționalității, necesității și mm, accesului și utilizării, cred că suntem gata mm, să procedăm corect. Mulțumesc și acum din partea domnului lui Michel, a treia întrebare, al deja 20 -a întrebare a acestei audieri. Oui, monsieur le commissaire désigné. Domnule comisar desemnat, o întrebare foarte concretă. În cadrul directivei privind terorismul, care este acum negociată la nivel de trilog, cred că aceasta oferă o oportunitate importantă în ceea ce privește revizuirea sistemului legat de registrul cu numele pasagerilor. Parlamentul European cer o schimbare automată a datelor persoanelor suspectate sub directiva privind terorismul. Ar fi o măsură foarte concretă care ar permite schimbul automat de informații între statele membre membre. Ceva foarte concret. Veți sprijini acest fapt? Apoi, limitele care trebuie să existe. De exemplu, cum doriți să vă asigurați că datele de sub registrul cu numele pasagerilor vor fi analizate în aceeași manieră de toate statele membre? Ar fi important să existe la nivel european o analiză a riscului pe acest domeniu, să fie armonizată, de exemplu, definirea comportamentului suspect. Ce fel de măsuri concrete doriți să luați în acest domeniu? Vă mulțumesc! Mulțumesc! În primul rând, în ceea ce privește o analiză comună a datelor luate din sistemul, din registrul cu numele pasagerilor, întâi trebuie ca acest re, uh, registru să existe. Și un prim obiectiv pe care l-aș avea ar fi să existe cooperare, să colaborăm cu statele membre, astfel încât acestea să poată să își stabilească astfel de registre. Pentru că fără acest fapt nici măcar nu putem discuta subiectul. Din câte știu eu, cred că există aproximativ trei state membre care pot să folosească un asemenea sistem așa că rămâne un mare volum de muncă de făcut. Dacă putem ajunge într-un asemenea punct, evident eu sper că da. Și într-un asemenea punct, atunci va trebui să ne gândim cum se poate colabora în mod eficient între diferitele sisteme cu registre cu numele pasagerilor ale statelor membre iar eu aș fi dispus să ajut la stabili linii directoare, astfel încât totul să poată să fie realitate. Pe toate aceste domenii consider că, acționând în conformitate cu tratatele, trebuie să facem tot ce ne stă în putință, astfel încât să ajungem la responsabilități comune și împărțite. Directiva de combatere a terorismului. Sper că împreună vom putea să facem progrese rapide. Pentru că toate zborurile, într-un sens sau în ambele sensuri, și tot ce e legat de finanțare, toate aceste dosare trebuie să cunoască progrese. Mulțumim. Întrebarea numărul 20 din partea gue doamna Martina Anderson. Mulțumesc! La ce vă gândiți în ceea ce privește chestiunile de securitate post-Brexit? În acest stadiu, guvernul poate să spună că nu vor exista consolidări la graniță, asta ținând cont de comentariile pe care le-ați făcut dumneavoastră. Ce veți face dumneavoastră astfel încât să evitați infrac- infracționalitatea economică peste ceea ce va fi în curând o graniță externă a Uniunii Europene? Și bineînțeles, înainte să plecați, cum vă veți asigura că această frontieră va fi asigurată? Bineînțeles, veți face strategii, planificări înainte de a pleca. Însă cum vă veți asigura că, cum veți asigura Uniunea Vamală? astfel încât, de exemplu, să nu existe bunuri care trec din Regatul Unit spre Uniunea Europeană. Cum vă veți asigura că protecția transfrontalieră nu duce la consecințe negative asupra Irlandei, ceea ce ar fi un dezastru? Mulțumesc pentru întrebare. Voi încerca să vă răspund pentru că nu e o întrebare strict legată de poziția guvernului pentru care lucrez acum, dar probabil nu voi lucra pentru mult timp, rămâne de văzut. Și da, vor interveni aici aspecte de securitate care îmi vor reveni în noul rol, dacă voi fi confirmat. Știu din experiență personală cât de importantă e viața pe transfrontalieră, peste această graniță, pentru toată lumea, în nord și în sud. Cunosc această graniță irlandeză, am prieteni care locuiesc de ambele părți. Cred că va fi foarte important la Dublin, la Belfast și la Londra să se facă o încercare astfel încât să fie găsită o cale în care să fie evitate dezavantajele despre care vorba, vorbeați, dacă această graniță va fi una uh, puternic acum, însă sunt detalii care vor ține de negocierile care vor avea loc între Regatul Unit și UE27 și am decis să nu fac comentarii de acest gen astăzi și sper că înțelegeți de ce, însă va fi ceva de discutat pe viitor. Mulțumim. Întrebarea numărul 22, a treia din partea verzilor, domnul Ian Filip Albrecht. Mulțumesc foarte mult. Au fost adresate deja multe întrebări. Majoritatea dintre ele cred că și-au primit un răspuns corespunzător. Aș dori să vin cu o altă perspectivă și anume legată de relația cu statele membre. Ne-ați spus care e poziția dumneavoastră în cadrul comisiei, cum veți colabora în cadrul comisiei cu Parlamentul, însă cum vă veți asigura că într-adevăr sunt puse în aplicare măsurile existente în statele membre? Cum veți obține sprijinul statelor membre pentru un plan de acțiune comună în domeniul securității și mai ales în ceea ce privește măsurile de deradicalizare? Considerăm că și radicalizarea din închisori e un subiect care trebuie să fie luat în considerare în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că are cel puțin două părți această întrebare. În primul rând, cum reușim să construim încredere și să colaborăm cu autoritățile naționale și apoi ce putem face mai mult, într-o arie mai largă, cu contacte câteodată cu autoritățile naționale, dar de multe ori nu, ci cu societatea civilă, cu actorii din prima linie, din domenii ca educația, ați citat închisorile, mai sunt și alte domenii care se află în prima linie în lupta împotriva radicalizării ce putem să facem cu alături de statele membre. Cum spuneam la început, eu cred că rolul UE este foarte clar, bine încadrat de tratate, de a încuraja, de a sprijini, de a pune în aplicare lucruri și, dacă e necesar, de a se asigura că acestea sunt implementate. Apoi, mai trebuie să fie stabilite standarde și să fie înlăturate barierele pentru cooperare. Și am vorbit deja de ordinul de anchetă, care cred că e un exemplu excelent de îmbunătățire a standardelor, standardelor comune, astfel încât să fie înlăturate barierele de comunicare. Există un rol cheie pentru instituții. Ele sunt cele care trebuie să scoată în evidență uh, domeniile în care statele membre nu se descurcă atât de bine. Și mai există și niște moduri practice prin care agențiile și sistemele noastre pot să ajute în, în uh, creșterea gradului de încredere cu statele membre. Însă nu doar statele membre intră în discuție aici. Eu consider că munca antiradicalizare, cea mai de succes, nu se face la nivel de state, ci se face la nivelul actorilor din societatea civilă. Și de aceea noi putem să le oferim sprijin, finanțare, expertiză și o rețea de contact în întreaga Europa, astfel încât oamenii să se întâlnească și să stabilească cele mai bune practici. Acum avem o întrebare din partea FED, domnul Pașcu. Thank you very much. Sir, we all know that... Mulțumesc foarte mult. Cu toții știm că astăzi există tendența de a integra eh, aspecte interne de securitate cu cele externe. E probabil o trăsătură a situației cu care ne confruntăm acum în ceea ce privește securitatea. Dumneavoastră, vă veți afla într-un rol care se află exact în centrul acestui tip de integrare. Așa că aș dori să știu dacă v-ați gândit la niște forme concrete de cooperare, pe de o parte cu cei din, din uh, preajma națiilor comisari care au de-a face cu afacerile externe și pe de altă parte cu coordonatorii din Centrul Antiterorism. Vă mulțumesc! Da, am început să lucrez în acest sens, m-am întâlnit cu aceștia și am discutat exact ceea ce menționați și dumneavoastră, și anume că există două părți, o dimensiune, două dimensiuni, una internă și externă. În multe domenii e nevoie de consolidare. Trebuie să consolidăm ambele dimensiuni. Eu doresc să colaborez cu vicepreședinta Mogherini și cu ceilalți colegi pe dosarele externe când de, cât de aproape posibil, aproape posibil, astfel încât să ne asigurăm că răspundem la provocările comune de securitate exterior și în dialogurile cu statele terțe de exemplu, în cooperarea pe care o putem avea cu statele terțe în ceea ce privește lupta împotriva extremismului, dialogul pe care îl putem avea cu acestea, în ceea ce privește ce aport pot să aibă acestea în eforturile de de radicalizare, e clar că avem nevoie de cooperare în ceea ce privește finanțarea terorismului. Uh, și mă întorc la o întrebare pe care am auzit acum câteva momente și anume faptul că trebuie să combatem traficul ilegal de arme de foc. Sunt câteva domenii pe care cred că trebuie să ne concentrăm. Există și anumite relații structurale care sunt foarte importante și spuneam câte ceva despre o îmbunătățire a structurii relației strategice pe care o avem cu SUA. Cred că atât în inimar cât și pe programe specifice, despre care mă întreba un coleg de-a dumneavoastră în legătură cu programele de finanțare a terorismului, ei bine, aici cred că e neapărat importantă colaborarea noastră cu statele terțe pentru securitatea noastră internă. Mulțumim întrebarea numărul 23, a partea din partea FDD, domnul Bot. Mulțumesc, Sir Julian. Vă veți afla aici pentru a stabili o zonă de securitate. În 2013 Europol spunea politicile care ajută la libertatea de mișcare în Uniunea Europeană sunt exploatate de criminalitate organizată prin fraudă și trafic. Libertatea de mișcare a persoanelor și bunurilor în Uniunea Europeană reduce șansele de detectare. Sunteți de acord cu Europol și anume că libertatea de mișcare duce la probleme grave de securitate pentru Uniunea Europeană și statele membre? O, această propunere de Uniunea Securității nu e un alt exemplu în care Uniunea Europeană creează o problemă și apoi propune o soluție în care e întotdeauna nevoie de mai acordare de mai multă putere pentru UE. Oare motorul din partea din spatele acestei Uniuni a Securității nu e cumva nevoia de a proteja și a menține în viață proiectul european lipsit de frontiere mai degrabă decât pentru a proteja cetățenii? Mulțumesc! Sper că acest motor, sau cel puțin motivarea mea, dacă voi fi confirmat, e să îi țin în siguranță pe cetățeni. Ceea ce mă mânează în lupte e combaterea terorismului, criminalității organizate și criminalității pe internet și sper că acest lucru a reieșit foarte clar din cele ce le-am spus, pentru că, într-adevăr, și asta vreau să fac ci tocmai asta e ceea ce, ce trebuie să fac prin rolul meu. Acestea ar fi punctele centrale în orice colaborare cu dumneavoastră, cu statele membre, cu autoritățile sau cu uh, societatea civilă, astfel încât să ajutăm să fie construită Uniunea Securității. Cele mai grave cazuri cu care avem de-a face, cele mai rele intenții teroriste, ei bine, în cazul acestora, asemenea persoane nu sunt deloc preocupate de ce parte de Europa atacă, dacă face parte din Schengen sau nu atacă felul nostru de viață și pe acesta trebuie să-l apărăm. Întrebarea numărul 25 de partea PP, PP domnul Diaz de Mera. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule King. Sincer, vă urez bun venit și vă urez mult succes. Uniunea Securității este o formulare frumoasă de care vom mai auzi ceva vreme, însă articolul 4 spune foarte clar și l-ați citat, competențele sunt la nivel național. Deci vorbim despre cooperare și colaborare. În acest sens, Europolul fie că va fi un regulament în 1 mai 2017, care va, va, acest instrument va fi doar un instrument de cooperare. Vă dau o, o veste pe care nu știu dacă va, va dat-o cineva. Comunicarea din 20 aprilie stabilește în legătură cu aplicarea agendei de securitate că în toamna anului, anului 2016, deci mai aveți 90 de zile de fapt, trebuie să prezentați inițiative pentru a consolida Centrul European de Luptă împotriva Terorismului în Europol și trebuie să veniți cu măsuri concrete. De aceea, re, repet întrebările foarte clare în acest sens. Ce măsuri pe termen scurt și lung veți prezenta pentru a Uh, consolida acest centru în 90 de zile. Cum se poate îmbunătăți capacitatea de planificare preventivă și operativă și închei, domnule președinte, relația între Centrul European pentru Combaterea Terorismului și Departamentul de Analiză a Informațiilor Clasificate a doamnei Mogherini. Cum se vor coordona aceste servicii? Mulțumesc și mult succes! Uh, thank you. Um, Vă mulțumesc. Sper că voi putea să beneficiez de pe urma experienței dumneavoastră, pentru că ați lucrat în acest domeniu. Aveți dreptate că există un angajament de a veni cu idei și propuneri concrete și sunt sigur că vom respecta acest termen Trebuie să o facem pentru că trebuie să fim cap în, în poziția de a putea să pre- preluăm cadrul juridic care va intra în vigoare în mai anul viitor și trebuie să o facem de pe acum. Așadar, dacă voi avea posibilitatea de a o face, voi susține fără îndoială Europol în ceea ce privește cadrul strategic, prin finanțare, prin uh, personal, recrutarea de noi angajați sau încurajând statele membre să trimită mai mulți, uh, multe persoane detașate către Europol. Estimez că avem uh, nevoie de în jur de 80-90 de persoane de angajați. Deci, atribu- pentru a respecta atribuțiile care au fost propuse Europolul. M-ați întrebat în legătură cu capacitatea operațională. Există munca cheie a Centrului pentru combaterea terorismului, inclusiv munca pe partea internet, pe finanțare și eh, dialogul continuu între autoritățile naționale cu care ar trebui să ar, ar, ar, voi mă angajez să continui să conlucrez pentru a uh, construi o bază de coordonare și de transmitere de informații. Însă nu vreau să țin, uh, nu vreau să pierd uh, din vedere um, activitatea pe criminalitate, pe criminalitatea cibernetică și munca în ceea ce privește uh, contrafacerea și contrabanda, eh, partea operațională a Europol. Pentru a răspunde la un, într-un răspuns anterior, am spus că voi face tot ce mi este în, posi- în putință pentru a determina statele membre să utilizeze echipele comune de anchetă, eh, care mi se par foarte importante. În legătură cu ultima idee, în legătură cu INSEN, cred că este foarte important să găsim eh, o cooperare foarte eficientă între INSEN și CTC, deci avem cele două părți ale acelei, aceleiași medalii. Stimați colegi, vă rog să încercăm să respectăm timpul. Întrebarea 26, a patra întrebare din partea socialiștilor și democraților, doamna Tania Fayon. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, revin la problema noilor uh, tehnologii pentru securitate. Care este poziția dumneavoastră în legătură cu dezvoltarea a noi uh, tehnologii de securitate în rolul dumneavoastră? Vă veți uh, asigura că cercetarea comunitară va răspunde la necesitățile practicanților uh, și în plus uh, că va uh, îndeplini uh, testul drepturilor fundamentale. Pe alte probleme există presiuni în legătură cu schimbul de date biometrice. Ce poziție aveți în legătură cu inițiativele de a investi în tehnologia recunoașterii faciale la nivel european și care sunt implicațiile pentru drepturile fundamentale aici? Vă mulțumesc. Sunt de părere că dacă facem o legătură între finanțarea noastră de cercetare și obiectivele noastre de securitate, uh, acest lucru va fi crucial. Avem uh, aspecte de cercetare care sunt extrem de relevante pentru securitate. De exemplu, un studiu finanțat de către Uniunea Europeană pentru a elimina precursorii explozibili, pentru că atunci eh, când aceștia sunt eh, amestecați să nu, se, eh, de, să nu rezulte un explozibil folosit până acum în atacuri teroriste. Un alt studiu vizează dezvoltarea unui radar care să aibă vizibilitate peste orizont. Deci există o legătură direct, directă între proiectele de, securi- de cercetare și securitate și vreau să încurajez aceste proiecte. Însă, după cum, cum spuneți, atunci când încurajăm aceste proiecte, trebuie să avem în vedere cadrul pe care l-ați menționat de mai multe ori astăzi, cadrul drepturilor fundamentale uh, în cadrul Uniunii pentru securitate. Face parte din procesul pe care vreau să-l dezvolt cu colegii din comisie care sunt responsabili în mod direct pentru uh, următoarea rundă de um, finanțare pentru cercetare. Vă mulțumesc. Întrebarea 27, doamna Monica Macovei din partea ECR. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. I have two... Am două întrebări scurte Avem uh, mai multe dosare în Parlamentul European legate de antiterorism. Unul uh, consolidarea verificărilor din bazele de date la uh, frontierele externe, de deci schimbarea codului Schengen. Există opinii diferite și suntem în curs de negociere. Cum vedeți rolul dumneavoastră dat fiind urgența unui mediu de mai sigur pentru cetățeni rolul în gestionarea și protecția frontierelor externe. Credeți că controlele sistematice și utilizarea tuturor bazelor de date relevante ar crește securitatea și ne-ar face frontierele mai eficiente în apărarea împotriva teroriștilor posibili potențiali? Și a doua întrebare, cum, îmbună, cum veți îmbunătăți cooperarea și transmiterea de informații între agențiile de aplicare a legii și de informații secrete din statele membre și, de asemenea, cooperarea și transmiterea de informații agențiile relevante europene. Pentru că uneori asistăm la o proastă sau o lipsă de cooperare uh, între aceste agenții. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În ceea ce privește securitatea frontierelor, după cum am mai spus uh, mai devreme, consider că avem nevoie de mai multe straturi de securitate și un strat uh, care trebuie să fie consolidat, bineînțeles, este la frontieră, și vreau să cooperez cu comisarul Avramopoulos și cu alți colegi parcurgând aceste reforme la care ați făcut trimitere. Consider că există uh, argumente pentru a trece la verificări sistematice de la cele non-sistematice, să examinăm uh, tipul de controle care pot să fie introduse la frontiere, în special pentru resortisanții din statele terțe. Și sunt de acord că trebuie să ne gândim la felul în care putem utiliza aceste informații eficient în toate sistemele uh, apărând, respectând drepturile fundamentale și uh, limitele scopului. Deci este foarte important să acționăm alături de specialiști și voi reveni cu recomandări concrete în ceea ce privește o mai bună cooperare, inclusiv între uh, agențiile de afaceri secrete și de aplicare a legii. Cooperarea poate să fie dificilă chiar în interiorul unui stat membru, nu între state membre la nivel european. Însă trebuie să facem ceea ce putem, să ne bazăm pe bune, bune practici. Și citesc din nou excelenta cooperare în dintre Europol și autoritățile din Franța și Belgia în urma atacurilor de la Paris, ceea care a permis un progres concret în uh, urma acestor atacuri și pe, pe baza acestei cooperări putem să consolidăm uh, încrederea și să uh, avem o abordare consolidată. Suntem în întârziere, stimați colegi, poate am obosit, spune președintele. Întrebarea 28, Sofie Infeld. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar de desemnat. Două întrebări. Salut uh, accentul pe care l-ați pus în legătură cu respectarea promisiunii de a evalua strategia antiterorism. Mă interesează dacă considerați că strategia de până acum a fost un succes sau un eșec? Am avut uh, succes în lupta împotriva, în lupta împotriva terorismului în ultimii 50 de ani și există măsuri care ar trebui să fie abrogate dacă adoptăm noi măsuri. Nu, măsuri, nu noi măsuri. În al doilea rând, uh, sugerați că critica asupra Statelor Unite ar putea să aibă un uh, impact negativ asupra cooperării noastre, pentru că în interiorul Statelor Unite criticile sunt mult mai dure. Senatorul Feinstein și comisia sa, mă întreb ce veți face pentru a obține răspundere pentru rolul Uniunii și a statelor membre în uh, Uh, scandalurile cu privire la uh, site-urile uh, secrete și transferurile ilegale ale CIA. Vă mulțumesc. În ceea ce privește evaluarea, felul cum am învățat să reacționăm la aceste amenințări și atacuri a evolu- evoluat foarte mult în ultimii, în ultimii 15 ani. Nu situația nu mai e la fel uh, ca uh, în uh, epoca atacurilor de la 11 septembrie. Cum evaluezi însă această schimbare, dacă este dacă ar fi fost mai bine sau mai rău dacă nu am fi acționat. Este foarte greu de evaluat, însă sunt de acord că dacă facem o evaluare concretă, Trebuie să fim pregătiți în spiritul unei mai bune reglementări care uh, uh, este baza comisiei întregi și pe care o susțin, să aplicăm necesitatea și proporționalitatea, dar și să revizuim uh, măsurile din trecut. Și în alte aspecte ale comi- din munca comisiei au fost abrogate anumite măsuri și nu există niciun motiv pentru care cel mai bune practici din domeniul bunei reglementări să nu se aplice în acest domeniu. În ceea ce privește critica asupra Statelor Unite, poate m-am exprimat greșit. Eu cred că anumite dintre criticile care au fost exprimate, inclusiv din interiorul Parlamentului și Comisiei dumneavoastră, au ajutat să îmbunătățească situația din Statele Unite și relația noastră cu Statele Unite, pentru că dumneavoastră și alții din comisia dumneavoastră ați uh, arătat foarte clar că este nevoie de o structură cu reguli mai stricte în ceea ce privește accesul și utilizarea, implicarea ombudsmanului, um, puteri de recurs, fără colectări masive de date și așa mai departe. Deci cred că putem să fim foarte eficienți. Vă mulțumesc. Întrebarea 29, a patra întrebare din partea GUE, doamna Marie-Christine Vergia. Merci, monsieur le président. Je suis... Mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt. Bună ziua, Domnule King, vă mulțumesc pentru uh, excelenta prezentare în limba franceză și voi reveni asupra problematicii bazelor de date și mai ales a interoperabilității acestora. De când tot lucrez pe aceste subiecte, am început să cred că problema stă în implementarea la nivelul statelor membre și nu vă împărtășesc optimismul legat de cooperarea între Franța și Belgia, deși aceasta s-a îmbunătățit ușor. Însă sunt încă multe eforturi de făcut. Dacă această cooperare ar fi fost mai bună, poate că unele lucruri ar fi putut fi evitate, sau cel puțin proporțiile la care s-a ajuns. Cred că suntem încă departe de responsabilitatea comună la care, către care aspirați. Statele membre se cramponează de competențele lor statale Problematicile de securitate, într-adevăr, se referă la securitatea internațională, dar nu numai. E vorba aici și de securitatea transnațională și în interiorul Uniunii Europene. Însă am senzația că deplasăm din ce în ce mai mult accentul și acest accent cade acum în uh, defavoarea drepturilor și libertăților, modificându-se bazele de date de-a lungul acestei evoluții. Dacă vă uitați la sistemul de intrări și ieșiri, la început avea ca scop să uh, controleze fluxurile turistice, iar astăzi se referă mai degrabă la un control al crimei organizate. Ambele obiective sunt lăudabile, dar ar trebui să fim cumva conștienți de ceea ce facem și cred că avem nevoie de urgență, de o evaluare uh, reală a tuturor acestor baze de date cu obiective precise și închei aici, domnule președinte, cu obiective precise uitându-ne la obiectivele precise pe care le aveam la început, ce am făcut, care sunt rezultatele tehnice și juridice, mai ales din punctul de vedere al aspectelor de drepturi ale omului. Merci. Uh, je suis d'accord Mulțumesc. Sunt de acord că trebuie să fim capabili să ne evaluăm acțiunile și eficacitatea măsurilor pe care le-am implementat. Și sunt uh, gata să avansez împreună cu dumneavoastră pentru a face acest lucru. Într-adevăr, este și o problemă de implementare și acest lucru trebuie să fie prioritar. Și uneori, uh, E nevoie să facem mai mult decât doar să încurajăm statele membre în aceste domenii. Și scuzați-mă dacă uh, greșesc aici abrevierile, dar cred că la decizia, cred că în decizia prim există trei aspecte și între 18 și 20 de state participante care sunt absolut capabile să implementeze acest acord. Deci, în toate aceste trei aspecte sau toate aceste trei capitole, mai rămân totuși multe state membre care nu sunt în poziția de a le implementa și trebuie să vedem ce facem cu ele. Și aici nu are neapărat vreo legătură cu sistemele informatice, însă mă gândesc și la acești precursori uh, explozibili. Uh, unde regulile nu sunt aplicate în toate statele membre. Uh, trebuie să fim uh, pregătiți să urmărim obiectivele pe care ni le-am fixat împreună. Uh, Președintele, suntem în continuare în întârziere cu 20 de minute și vă rog să vorbiți. Cu toții credeți că puteți vorbi puteți depăși cu 30 de secunde timpul alocat, dar uh, nu o să vă mai permit acest lucru și îmi voi utiliza ciocănelul, inclusiv pentru răspunsurile comisarului de, uh, semnat. Între 1 și 2 minute, vă rog. Întrebarea 30 de la mm, vers. Domnul Terry Cabras. Domnule King, una din misiunile unității noastre interne uh, de internet se referă la identificarea conținutului terorist. Și ați spus și dumneavoastră acest lucru. Cum vă veți asigura că numai conținutul cu caracter terorist este identificat și șters din uh, mediul online? Și în al doilea rând, cum și cine va defini ce înseamnă conținut cu caracter terorist? Și cum vă veți asigura uh, că această unitate respectă principiul limitării obiectivelor atunci când își îndeplinesc atribuțiile. Mulțumesc foarte mult. Există clar o distinție între, pe de o parte, discursul de incitare la ură și la violență, care este ilegal și trebuie să fie semnalat și trebuie luate măsuri împotriva lui în cadrul legii, în conformitate cu legea și conținutul cu caracter terorist, propaganda cu caracter terorist, care nu este ilegală, dar care este nedezirabilă în mod clar. Sunt uh, bucuros că există în prezent structuri, entități care pot să se ocupe de acest subiect uh, într-un climat de transparență și am stabilit o cooperare cu furnizorii de servicii internet care, din punctul lor de vedere, cooperează cu toată transparența în acest dialog și cred că trebuie să continuăm. Nu am un răspuns gata făcut Uh, la întrebarea dumneavoastră, pentru că nu știu cum vom aplica acest test, dar când dar vom ști atunci când vom da peste astfel de conținuturi cele care sunt de condamnat. Și poate că va fi nevoie să ne asigurăm că există și mesaje alternative care să fie disponibile în acest uh, cadru. Și asta trebuie văzut cu furnizorii de internet, însă cred că uh, Asta face parte din uh, activitatea noastră mai largă de combaterea radicalizării, de a oferi mesaje diferite, de a încuraja pe oameni să-și exercite inteligența critică și descurajeze de astfel de mesaje. Mulțumesc. Întrebarea 31 mm, din partea FDD, Beatrix von Stork. Domnule Julian, stau la ora 12 în sală. Rolul dumneavoastră are de-a face cu Uniunea Securității, așa spunea domnul Juncker, și mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a agendei privind securitatea în Uniunea Europeană. Sunt teme foarte importante, cum ar fi schimbul de informații, registrul cu numele pasagerilor, combaterea traficului cu arme de foc. Am auzit foarte multe despre ele astăzi. Uh, în primul rând, importante sunt drepturile omului și un schimb de informații în securitate. Cred că s-a încercat și până acum să se acționeze așa, dar până acum nu a funcționat bine. Ceva lipsește. Sunteți responsabil pentru Uniunea Securității, însă în scrisoarea de misiune din 12 august din acest an apare cu, nu apare cuvântul graniță nici măcar o dată. Doar uh, infracționalitate transfrontalieră, însă cuvântul frontieră nu. Și atunci mă întreb, Vorbim despre directiva privind uh, combaterea armelor de foc și așa mai departe, dar cât de importantă e pentru dumneavoastră protecția frontierelor? Uh, uh, thank you. Mulțumesc. Sunt de acord, așa cum am discutat și până acum, că unul din punctele pe care trebuie să le abordăm în aceste în cazul acestor amenințări este cea, cel al frontierei, pentru că prin natura lor, aceste amenințări sunt transfrontaliere și dacă ne concentrăm pe frontiere, ne creștem șansele de a le combate aceste amenințări. Și sper că am reușit să încep măcar să explic modul în care colaborarea cu colegii comisari îmi va permite să uh, luăm în, să, să iau în considerare în măsurile care există deja sau care vor fi implementate în curând uh, pe, această, pe acest subiect al frontierelor, să luăm în considerare așadar și uh, dimensiunea de securitate, aducând eficacitate și consecvență în conformitate cu drepturile și libertățile noastre fundamentale, pentru că, încă o dată, ultimul lucru pe care îl doresc este să uh, Uh, restrâng libertatea. Are cuvântul acum doamna Monica Olmaier, coordonator PPE. Domnule președinte, stimate domnule candidat Julian King, Spre deosebire de doamna von Storch, pe mine nu mă interesează aspectul legat de frontiere, ci mă interesează mai mult cum se pot coordona mai bine între ele forțele de poliție și mai ales la nivel transfrontalier. În Uniunea Europeană avem de-a face cu un domeniu foarte heterogen. Unii dimensiunile Uh, lungimile sunt foarte diferite și nimeni nu știe cum poate să existe o coordonare transfrontalieră, mai ales atunci când există un caz urgent. Cum poate fi garantată această coordonare? Sau cum veți încerca dumneavoastră să rezolvați această problemă și anume și la nivel transfrontalier să fie protejați cetățenii europeni și forțele de poliție să colaboreze? Thank you very much. Um, I entirely agree and a number of questions have Mulțumesc. Mai multe întrebări s-au referit deja la faptul că mm, atunci când ne dorim să răspundem acestor amenințări, trebuie să acționăm uh, în amonte, uneori uh, la frontieră și alteori chiar în interiorul frontierelor și am uh, vorbit deja în această discuție despre diferitele modalități în care putem face acest lucru și sunt de acord cu dumneavoastră. În ceea ce privește încurajarea cooperării transfrontaliere, cred că um, o parte din acest proces ar fi uh, să ne asigurăm că instrumentele, sistemele și um, organismele de la nivel european funcționează, să încurajăm această cooperare între statele membre și eficiența ei și uh, aici intră și utilizarea uh, legislației și altor măsuri de încurajare pentru a înlătura barierele din calea cooperării, pentru că uneori aceste bariere se referă la standarde și dacă putem să ridicăm aceste standarde, dacă putem să ne recunoaștem standardele unii altora, asta facilitează cooperarea. Și mai devreme am citat uh, ordinul privind um, investig- uh, investigațiile, anchetele și cred că este un exemplu foarte bun de acțiuni eficace care să armonizeze înțelegerea la nivelul statelor membre și să faciliteze, în cazul nostru, um, acțiuni rapide în um, instanțe, în justiție. Mulțumesc. Întrebarea 24, Tania Faion, uh, Socialiștii și Democrați. Mulțumesc. Schimbul de informații rapid uh, este deseori crucial pentru o aplicare corectă a legilor la nivel european. Însă, experiența ne arată că statele membre au eșuat deseori în utilizarea instrumentelor existente, cum este sistemul de informații Schengen, SIS. Uh, și există și alte situații, de exemplu în 2005 uh, Consiliul a emis o decizie uh, stipulând obligații de schimb de informații la nivelul statelor membre cu privire la um, actele teroriste. Um, întrebarea mea, care ar fi pașii concreți pe care doriți să-i faceți pentru a încuraja un schimb de informații corect la timp uh, cum îi încurajați uh, președii statele membre să îmbunătățească calitatea datelor pe care le comunică și cum îi încurajați să își respecte obligațiile legale de a face acest schimb de informații? Da, în cazul acordului Prüm, pe care tocmai l-am discutat, am lansat mai multe dialoguri uh, pilot structurate pentru a încuraja autoritățile de la nivelul statelor membre să facă ceea ce trebuie să facă și cum am răspuns și mai devreme, vorbim despre precursorii explozibili, uh, lansăm uh, și proceduri de neîndeplinire a, a obligațiilor. Sigur că rolul nostru este să încurajăm statele membre să implementeze în mod eficace aceste măsuri și întorcându-mă la registrul cu numele pasagerilor despre care am vorbit deja în repetate rânduri, uh, um, el face parte din cadrul legal și este foarte important, dar este și un uh, instrument practic pentru că um, fără PIUs statele membre um, nu pot să aibă aceleași, aceeași eficacitate în aplicarea acestor măsuri. Deci sperăm că vom reuși să încurajăm și să ajutăm statele membre să mm, treacă la implementare prin uh, asistență juridică, prin asistență financiară, prin intermediul acestor unități de implementare a, a proiectelor. Acum, uh, întrebare din partea ECR. Domnul Vistisan herr kommissærkandidat, jeg har to... Øh, Domnule comisar desemnat, două întrebări specifice astăzi. În uh, cadrul grupurilor mari din Parlamentul European am auzit dorința de a transforma Europolul într-un FBI, FBI european. Ce ne spuneți dumneavoastră? E o ambiție pe care ați putea să o aveți Credeți că astfel ar trebui să se îndrepte eforturile Comisiei? Apoi, în ceea ce privește opt-out-urile pentru Danemarca, nu, avem, nu participăm la Europol, Eurojo, Eurojust sau propunerea privind registrul cu numele pasagerilor, deși Danemarca face parte din acordul Schengen. Pe aceste trei domenii însă nu participăm. Vedeți vreun beneficiu din uh, Uh, alăturarea Danemarcii în lupta împotriva terorismului și cum ați putea să ne ajutați să existe într-adevăr o asemenea posibilitate. Mulțumesc foarte mult! Răspunsul meu la cele două întrebări e strâns legat de ceea ce am spus de mai multe ori deja în această discuție și anume că există multe pe care le putem face, însă doar restrângându-ne la cadrul setat de tratate. Și e ceea ce am tot spus. Europolul trebuie și ar trebui să sprijine munca analitică și operațională la cererea statelor membre poate și ar trebui să ajute la crearea de încredere și cooperare crescută, însă nu poate fi un fel de FBI, pentru că e foarte clar acest lucru din tratate. În a doua întrebare, a dumneavoastră legată de Danemarca și relația sa cu Europolul. Eu sprijin Europolul și sper că a ieșit clar acest fapt și sprijin și angajamentele luate de statele membre în cadrul Europol, însă totul din nou ținând cont de limitările setate de tratate. Și știți mai bine decât mine ce se întâmplă în Danemarca și care sunt um, relațiile pe care le are în acest domeniu. A existat și un referendum pe subiect, uh, și ca în cazul celorlalte referendumuri trebuie să fie respectată decizia rezultată în urma acestuia. Întrebarea 36 din partea ALDE, doamna Hoichmenova. Mulțumesc. În iulie, Parlamentul European a votat un raport cu privire la paza europeană de frontieră și de coastă. Ca cetățean din Bulgaria, pe mine mă bucură faptul că se va pune în aplicare și acelor state membre care nu fac parte din zona euro. În situația geopolitică de acum, Bulgaria are un rol foarte important și dificil și anume să gestioneze granițele exterioare ale Uniunii. Baza noastră de coastă, de coastă nu are acces de plin la bazele de date, cum ar fi, de exemplu, SIS. În contextul programului de securitate. De ce fel de instrumente ar fi nevoie astfel încât să fie sprijinite eforturile de combatere a terorismului pentru țările care au uh, granițe exterioare, dar se află în afara zonei Schengen. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În primul rând, vreau să salut eforturile făcute de Bulgaria și aportul pe care și le aduce la Europol, prin la Frontex, prin uh, programele de training și în alte domenii. Înțeleg și rezonez cu întrebarea dumneavoastră. Așa cum ne-ați spus, Bulgaria se află în SIS pentru o uh, cooperare polițienească și judiciară, însă nu și în ceea ce privește chestiunile legate de migrație și frontiere. Până la urmă, totul are de-a face cu apartenența la spațiul Schengen și, așa cum bine știți, mai bine decât mine, ține de Răspunsul ține de statele care fac parte din spațiul Schengen, însă cred că e o întrebare care merită analizată. Dacă într-adevăr e în interesul comun al Uniunii Europene, întregi să nu includă țări ca Bulgaria, în interiorul sistemelor informaționale disponibile? Cred că e o întrebare foarte bună. Întrebarea numărul 36, a, a șasea din partea PP, domnul Boni. Domnule comisar desemnat, Revoluția digitală continuă și schimbă lumea. Infracționalitatea cibernetică crește și ea la fel de repede. Valoarea economică globală Acum, în, Uni- în România, e de, în um, lume de 4, peste 400 de miliarde de dolari. Toate tipurile de criminalitate au acum și uh, o dimensiune pe internet. Există provocări mari și e important să fie consolidată cooperarea tuturor părților implicate, să existe o, o, o rețea europeană de luptă împotriva acestui tip de criminalitate. Trebuie să fie crescută cooperarea în interiorul Comisiei Europene și între statele membre. Toate tipurile de infracționalitate trebuie să fie tratate la fel, atât în viața reală cât și pe internet. Care vor fi acțiunile prioritare în domeniul luptei împotriva criminalității cibernetice, în acest sens mai larg? Mulțumesc foarte mult! Mă bucur că avem oportunitatea acum să ne axăm și pe acest aspect uh, din lupta împotriva criminalității organizate. Cred că sunt două elemente pe care le-aș urmări împreună cu colegii în cadrul comisiei în ceea ce privește cibernetica. În primul rând, e foarte important să fie abordată criminalitatea cibernetică și apoi trebuie să fie construită o rezistență cibernetică și aceasta legată de uh, criminalitatea cibernetică. Prin o construire a rezistenței, cum spuneam și înainte, vreau să fie prioritizată directiva privind informațiile și rețelele. Sunt multe lucruri pe care vreau să le fac în acest sens. În partea ofensivă din program, lupta împotriva infracționalității, aici cred că trebuie să ne folosim cât de bine putem de centrul Europol de luptă împotriva criminalității cibernetice. Înseamnă să consolidăm acest centru cu persoane mai multe expertiză, astfel încât să poată să lucreze cu autoritățile din statele membre atunci când există atacuri cibernetice, fraude cu cărți de credit sau exploatare sexuală online, cum ați cum ne spuneați și dumneavoastră. Trebuie să se colaboreze și cu sectorul privat în acest domeniu, așa, în acest domeniu, așa consider eu. Și vorbeam și de acele parteneriate public-private care au fost stabilite acum, astfel încât finanțarea privată și publică să fie stecate, astfel încât să ajungă multe milioane în domeniul cercetării în acest domeniu, în lupta împotriva uh, criminalității cibernetice. Cred că e foarte important și trebuie să colaborăm, trebuie să lucrăm și cu statele terțe și pe, aceasta, pe acest program și pe altele. Trebuie să facem progrese în ceea ce privește dovezile și vedem care sunt uh, opțiunile în acest sens. Și cred că e timpul să revizuim strategia din 2013. E foarte încărcat programul privind uh, dimensiunea cibernetică. Mulțumim, așa s-a întrebare din partea S și D, întrebarea 38, doamna Caterina Cinici, vă rog. Mulțumesc, domnule Julian King. În atacurile teroriste recente, felul în care s-a acționat nu a fost previzibil, însă e foarte important să investim și în prevenire suficient de radicalizare. Ce fel de măsuri specifice intenționați să luați astfel încât să fie crescută acțiunea UE împotriva extremismului, nu doar în axa de prevenire și de radicalizare, ci și de reintegrare a acestor oameni în societate? Cum credeți că au avansat astfel de programe în statele membre? Cum doriți să vă asigurați că va exista un schimb de bune practici împotriva extremismului violent și apoi, în lipsa unei strategii specifice de a, îi, de a opri întoarcerea luptătorilor străini, Vă gândiți la o strategie la nivelul Uniunii Europene pentru a face față acestei probleme a luptătorilor străini care se întorc? Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu dumneavoastră că abordarea radicalizării nu înseamnă doar acțiuni preventive și anume să îi împiedicăm pe oameni să se radicalizeze. E, sunt importante și acțiunile de după radicalizare. Ce se întâmplă cu oamenii care au apucat-o pe acest drum? Mi-aș dori să lucrez cu programele existente, cu rețelele existente, astfel încât să fie acoperite ambele aspecte de radicalizare, ajutarea persoanelor care au luat-o pe această cale, aici cred că e important să lucrăm cu cei care se află în prima linie, adică cei din închisori care se confruntă cu asemenea probleme. Așa cum știm, în mod tragic, din incidentele din Franța, care nu sunt unice, toate acestea înseamnă o adevărată provocare, însă cred că există destulă expertiză disponibilă de care ar trebui să ne folosim. Există experți în închisori și oameni care lucrează în domeniul de radicalizării în Uniunea Europeană. Ei trebuie să se întâlnească și să facă schimb de bune practici. Acțiuni specifice împotriva luptătorilor străini. Eu sper că acesta este firul director în tot ceea ce am spus pe parcursul acestei întâlniri. Trebuie să fie acțiune atât uh, în aval cât și în amonte, la granițe, astfel încât să fie opriți luptătorii străini și alții care încerc să ne afecteze modul de viață. Va fi prioritatea mea de top. Mulțumim, stimați colegi! Trecem la întrebarea 37 din partea PP, domnul Fos. Aici mă aflu. Voi vorbi în limba germană. În primul rând, vă mulțumesc pentru intervențiile de până acum și da, bineînțeles, se mai repetă un aspect sau celălalt, Totuși, eu aș avea o întrebare adițională. Am impresia că în acest domeniu digital, în care intră criminalitatea cibernetică, probabil intervine și aspectul legat de bazele de date și cum pot fi folosite mai bine sub interoperabilitate. Am sentimentul că în această legătură transatlantică nu avem de ce e nevoie pentru a ne asigura că există o bună cooperare. Cooperarea în lupta antitero și și împotriva atacurilor cibernetice are nevoie de o legătură mai bună. De aceea mi-aș dori să știu cum credeți dumneavoastră că putem îmbunătăți această legătură transatlantică, pentru că am impresia că lucrurile nu stau cum ar trebui, pentru că avem abordări diferite în ceea ce privește protecția datelor, ca drepturi fundamentale sau ca drept Eh, drepturi eh, ale consumatorilor. Lucrurile stau foarte diferit pe o parte și de cealaltă. Și de aceea aș dori să știu cum vedeți dumneavoastră cooperarea în ceea ce privește lupta împotriva criminalității cibernetice, o mai bună prelucrare a datelor cu SUA, îmbunătățirea acestei legături pe care o avem cu SUA. Cred că trebuie să începem prin a aranja lucrurile aici, la noi. Sunt de acord că e nevoie de strategii și parteneriate care sunt importante în lupta împotriva terorismului și criminalității cibernetice. Și am încercat să explic acest fapt. E un cadru, un, sunt niște condiții care trebuie să guverneze asemenea relații. Însă în acest domeniu, cum spunea și dumneavoastră în întrebarea dumneavoastră și a reieșit și din alte întrebări, există muncă pe care trebuie să o facem noi la nivel intern, astfel încât să ne asigurăm că obținem cele mai bune rezultate din sistemele pe care le avem că facem față complexității și fragmentării care există și vidurilor într-un mod cât mai eficient posibil. Un exemplu care cred că nu a fost uh, discutat până acum, dar cu care eu m-am confruntat, e faptul că baza de date Europol pe terorism și baza de date SIS, care conține alerte legate de terorism și activități teroriste, aceste baze de date pot să comunice, însă doar pe bază individuală, de la caz la caz ar exista niște beneficii practice dacă interconectivitatea ar fi crescută între aceste două baze de date specifice în care informațiile sunt uh, puse cu un scop similar. Acesta ar fi un exemplu în legătură cu ceea ce ar putea să analizeze grupul la nivel înalt de experți, însă sper că a fost destul de clar în legătură cu cadrul și condițiile din jurul acestor discuții și care vor guverna orice tip de discuții vom avea pe orice propuneri și sugestii pe care le vor face aceștia. Mulțumim! Acum trecem la întrebarea 47 uh, din partea S și D, doamna Soraya Pus. Vă mulțumesc, domnule. Doamna Post, în scrisoarea dumneavoastră nu vorbiți despre cooperarea cu organizațiile societății civile pe cele trei priorități, abordarea terorismului, prevenirea radicalizării și lupta împotriva criminalității organizate și criminalității cibernetice. Uh, de multe ori, tocmai aceștia sunt cei care sunt activi în promovarea drepturilor omului, a toleranței și sunt cei care uh, sprijină incluziunea socială. Au un rol important, mai ales în prevenirea radicalizării. Ați putea să ne spuneți dacă intenționați să colaborați cu organizațiile societății civile și dacă da, sub ce formă va avea loc o asemenea cooperare? În al doilea rând, cât de pregătită este echipa dumneavoastră să abordeze toate formele de terorism violent și radicalizare, inclusiv uh, formele de extremă dreaptă. Mulțumesc! Mulțumesc, voi face un comentariu în special pe o parte dintre punctele atinse de dumneavoastră. În primul rând, ultimul lucru pe care l-ați spus. dar aveți dreptate să spuneți că există diferite tipuri de radicalizare și nu trebuie să ne gândim la un singur tip de radicalizare. Astfel ajung la al doilea punct. După cum sper că am menționat, dacă voi fi confirmat, atunci mă voi folosi de experiența personală. O parte importantă a experienței mele în securitate a fost pe teren, în Irlanda de Nord. Și da, am avut de-a face acolo cu, acolo cu problema radicalizării. În mod evident, un tip diferit de radicalizare, însă totuși radicalizare care avea loc în anumite părți ale comunității, unde oamenii erau uh, influențați să facă activități disidente, teroriste. Și sper că am spus destul de clar că nu statul e cel care putea fi eficient în acest sens, ci actorii din societatea civilă. Da, probabil că în scrisoarea mea nu apare societatea civilă, ci vorbeam de consolidarea răspunsurilor la, radicalizat, la radicalizare. Însă acolo eu doream să se înțeleagă că e vorba de colaborarea cu actori credibili importanți în societatea civilă. În cazul Irlandei de Nord, ce am constatat, foștii prizonieri erau cei care erau ascultați. Așa că am reușit să lucrăm cu grupuri de foști prizonieri, am reușit să reunim oameni din întreaga Irlandă de Nord care fuseseră în închisoare și care au învățat unii de la ceilalți ce fel de programe au fiecare și cum pot colabora eficient. Și am văzut toate acestea în mod practic, cu proprii mei ochi. Cum se face o evaluare, nu știu, însă dacă oprim un tânăr de au luat spre, au luat spre calea extremismului prin aceste schimburi și dialoguri, atunci e suficient pentru mine. Dacă putem face toate acestea la nivelul unor, am putut să facem aceste lucruri la nivelul unor schimburi locale în Irlanda de Nord, cred că putem face același lucru și în Uniunea Europeană. Mulțumim foarte mult și acum trecem la întrebarea 41 din partea PPE din partea domnului Lenart. Vă rog. Very much, dear sir, King. mulțumesc, domnule King. Nominalizarea dumneavoastră vine într-un moment istoric în relațiile între Uniunea Europeană și Regatul Unit și ați spus deja că nu puteți să comentați în legătură cu negocierile privitoare la Brexit, însă vor, vor trebui luate decizii în curând indiferent de Brexit. Și o decizie este Europol. A spus de două ori că trebuie să susținem Europol, să utilizăm noul mandat al Europol, însă în același timp vedem că guvernul britanic care va nominalizat vrea să facă un opt-out de, de la Europol. Cum evaluați dumneavoastră necesitatea eh, implicării și participării Regatului Unit în Europol și cum ar putea să submineze un opt-out britanic munca dumneavoastră ca comisar pentru Uniunea de Securitate? Nu sunt aici ca reprezentant uh, și purtăt, sau purtător de cuvânt al guvernului britanic. Nu pot să anticipez deciziile mm, pe care guvernul britanic le va lua sau nu. Însă, pentru a fi foarte clar, eu cred că Europol este o organizație excelentă care muncește excelent și dacă voi fi confirmat, voi face totul în puterea mea pentru a, pentru a susține Europol, voi încuraja statele membre în limitele tratatului să se angajeze cu Europol fără și toate statele membre cu care, cu care aș putea să lucrez. În cazul Regatului Unit există o provocare, există o decizie de luat în legătură cu un opt-in sau nu, însă dacă Regatul Unit decide, decide să nu, uh, Uh, participe, va fi o problemă pentru că va fi un vid până când uh, acționează în legătură cu posibilitatea de a fi un stat terț. Deci, în discuțiile mele cu Regatul Unit, un lucru pe care îl voi spune este că este în interesul tuturor să evităm un asemenea uh, vid. O întrebare foarte bună și un răspuns bun pentru a fi trece de rolul meu neutru uh, câteva secunde. Trecem mai departe. Domnule comisar desemnat, întrebarea 42, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, domnule comisar desemnat. King. Întrebarea mea se referă la aspectul de răspundere al dumneavoastră, pentru că până la urmă despre asta discutăm. Noi, membrii Comisiei Libe, vrem să ne asigurăm de răspunderea uh, Comisiei Europene. În primul rând, scrisoarea dumneavoastră de misiune privitoare la portofoliul dumneavoastră va trebui să susțineți pe comisarul Abramopoulos eh, și după aceea să cooperați de aproape cu doamna comisar Iurova în domeniul cum ar fi radicalizarea și informațiile. Prima întrebare se referă la echilibrul pe care va trebui să-l găsiți între responsabilitățile dumneavoastră înainte și în fața unei serii de comisari cum vă veți executa portofoliul și în ce măsură considerați că acest uh, portofoliu va fi uh, mm, depășit de către portofoliul comisarului Avramopoulos. Și o ultimă întrebare în legătură cu principiul responsabilității, răspunderii în fața comisiei noastre. Ați spus că s-ar putea să nu ca domnul Avramopoulos să nu fie singurul care să acționeze în domeniile de mm, securitate și vămi. Vă mulțumesc, salut aceste întrebări pentru că îmi dau ocazia din nou de a explica, după cum am făcut-o în răspunsurile înscris, cum sper că va funcționa acest aranjament. Nu cred că vreun mandat va depăși pe altul, pentru că acest lucru nu mi se pare coerent cu importanța acestui rol, nu mi se pare că rolul meu va fi un rol uh, secundar, este o agendă foarte importantă. Însă, în coerență cu uh, cultura mea, voi lucra în cea mai apropiată cooperare cu cei doi comisari, în uh, special cu domnul Avramopoulos, însă nu doar cu el, pentru că împreună cred că trebuie să acționăm. În ceea ce privește răspunderea față de dumneavoastră, mă bucură foarte mult să fiu răspunzător în fața dumneavoastră, oricând uh, va fi necesar și voi fi, uh, voi apărea în fața dumneavoastră um, pe aspectul de securitate al oricăr, oricărui dosar. Mi se pare că, în definitiv, există o creștere netă a răspunderii Comisiei în fața Comisiei dumneavoastră și Parlamentului European. Acesta este spiritul în care vreau să abordez lucrurile. Vă mulțumesc. Ultimele trei întrebări. Întrebarea 43. Doamna Maria Gabriel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule King, v-aș atrage atenția asupra unei probleme foarte specifice, garantarea securității frontierelor externe Bulgaria a furnizat informații în sistemul SIS de ani de zile, însă nu are acces de plin la aceste baze de date, ceea ce reprezintă o contradicție care reprezintă un risc, risc potențial pentru securitatea Uniunii. Ce intenționați să faceți pentru ca statul care și-a îndeplinit criteriile pentru uh, apartenența la Schengen să poată să aibă o contribuție și să participe la schimbul de date. A doua întrebare. Vă îngrijorează faptul că statele membre ale Uniunii permit emiterea unor pașapoarte europene unor uh, naționali din state terțe și în ultimul rând care vor fi instrumentele utilizate pentru a colabora mai îndeaproape pentru a uh, lupta împotriva terorismului în zona Mediteranei, pentru că securitatea Mediteranei înseamnă securitatea Europei. Vă mulțumesc. În ceea ce privește situația Bulgariei și României, după cum discutam mai devreme, înțeleg foarte bine întrebările pe care le-ați pus. Bulgaria poate să vadă alertele în ceea ce privește refuzurile, însă nu poate să acționeze în legătură cu ele. Cred că este o problemă reală dacă este în interesul colectiv al Uniunii Europene juridic, uh, situația este clară, restricțiile se ridică în momentul în care statele membre Schengen o decid, însă din punct de vedere politic înțeleg această întrebare și mi se pare una legitimă uh, dacă în circunstanțele actuale, date fiind amenințările cu care ne confruntăm, dacă situația actuală este în interesul tuturor. În ceea ce privește pașapoartele, și naționalitatea unui stat membru. Atunci când se acordă cetățenia unui stat membru, de fapt, se acordă uh, cetățenia Uniunii Europene și de aceea mi se pare corect ca statele membre să se gândească și să aibă în vedere interesul general al Uniunii și să țină cont de acesta și inclusiv interesul de securitate al Uniunii. Așadar, îndemnăm statele membre în momentul în care iau asemenea decizii să fie vigilente. Vă mulțumesc, domnule comisar desemnat. Ultima întrebare, 44 din partea socialiștilor și democraților, din partea Anei Gomes. Domnule Julian, domnule Julian King, există probe că organizațiile teroriste își finanțează activitățile prin criminalitatea organizată. Am uh, văzut întrebările, răspunsurile dumneavoastră în ceea ce privește spălarea de bani, însă vedeți uh, lacune în arhitectura de securitate actuală dat, fi dat fiind că o mare parte din spălarea, spălarea de bani se uh, are loc în sisteme opace, deseori uh, asistate de către bănci sau companii europene, uh, cu uh, paradisurile fiscale din Uniunea Europeană și din, altă, din, altă, din exterior și uh, ce părere aveți în legătură cu această schemă, schema vizelor de aur oferită de anumite state membre? Aveți de gând să rezolvați această problemă? Thank you very much because... Vă mulțumesc pentru că revenim la un domeniu crucial care este uh, central acțiunilor pe care vreau să le întreprind și anume reducerea accesului teroriștilor la finanțare și o serie de activități la care ne-am referit, uh, înghețarea, confiscarea activelor, eliminarea anumitor surse de finanțare, uh, oprirea traficului cu specii protejate, și consolidarea anumitor instrumente cum ar fi trasabilitatea financiară, instrument la care ar trebui să ne gândim foarte serios pentru a face ceva în interiorul Uniunii Europene. Deci am un program întreg care va fi susținut de către o cooperare internațională crescândă în ceea ce privește eliminarea corupției, eludarea obligațiilor financiare și proasta și utilizarea ilicită a anumitor uh, instrumente financiare pentru finanțarea terorismului. Voi baza pe măsurile G7, G20, la summitul la care domnul Cameron fostul prim-ministru și fostul deputat în Parlamentul Britanic uh, l-a găzduit în primăvara acestui an pentru a consolida cooperarea în acest domeniu și vreau să conlucrez cu dumneavoastră pentru ca acest domeniu să fie unul prioritar. Vă mulțumesc. Întrebarea 45, ultima întrebare, ultima întrebare din partea PPE, domnul Emil Radev. dată, уважаемый сэр. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani, Europa a fost invadată de imigranți și când unii dintre acești migranți, din păcate, traversează granițele externe ale Europei ilegal pentru acești oameni este imposibil să le verificăm proveniența, să vedem dacă aparțin sau nu unei organizații teroriste. Ce uh, măsuri ați luat ca și comisar um, pentru securitatea europeană pentru a evita riscul de um, radicalizare și atacuri teroriste din partea migranților care ajung în Europa, în special cei care nu au acces la protecție internațională? Uh, Thank you. Um... Vă mulțumesc. Cred că există foarte multe cauze posibile ale, ale radicalizării și o un sentiment de izolare, de nedreptate poate să joace un rol. Cred că răspunsul trebuie să fie bazat pe prevenție, după cum am discutat, combaterea discursului de incitare la ură, uh, combaterea radicalizării în școli, deradicalizarea în închisori și prin măsuri mai largi de prevenție, asigurându-ne că suntem eficienți în susținerea integrarea tuturor. Integrarea este diferită de lupta împotriva radicalizării, însă dacă avem politici de integrare bune, acestea vor facilita restul. Avem uh, planuri pe care voi lucra cu o serie de colegi din, comisiul, din comisie pen, pentru că este nevoie de un efort de echipă în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mai ales colegilor care au rămas până la sfârșitul uh, acestei reuniuni maraton. Vă mulțumesc pentru răbdare și disciplină. Și acum ajungem la discursul de încheiere din partea lui Julian King, comisarul desemnat, timp de 5 minute și vă invit să mai rămâneți câteva momente și după. Nu o luați la fugă, deși știu că vă doriți asta și eu îmi doresc asta. Am spus asta cu voce tare, da. Deci nu faceți asta. O să mai spun și eu două propoziții despre modul în care vom decide în mod democratic care este poziția noastră față de desemnarea domnului comisar. Asta după discursurile de încheiere de 5 minute. Prin urmare, dau cuvântul lui Sir Julian King pentru maxim 5 minute, dacă are amabilitatea. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor membrilor comisiei pentru întrebări și pentru că mi-ați ascultat răspunsurile și ați avut răbdare cu mine. Să sperăm că măcar acum pot să fiu uh, mai precis decât ceasul, să mă încadrez în timp mai bine ca până acum. Au fost niște discuții foarte interesante în aceste ultime ore care ne-au arătat că avem foarte multe de făcut. Și dacă în Ehm, finalul acestui proces sunt confirmat, vreau să trec la treabă cât mai rapid posibil. Așa cum am spus încă de la început, mă consider răspunzător în fața dumneavoastră și vreau să am uh, o relație de cooperare cu dumneavoastră cât mai apropiată posibil. Uh, cetățenii europeni sunt uh, îngrijorați pe bună dreptate de creșterea Uh, terorismului și a crimei organizate și ne cer să facem tot ce este posibil pentru a aduce un răspuns, un răspuns care trebuie să fie colectiv, coordonat și cuprinzător. Trebuie să uh, ne punem uh, la comun forțele, instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a combate terorismul și pentru a ne întări capacitatea de apărare și toate acestea trebuie făcute cu respectarea valorilor noastre și ale drepturilor fundamentale cu acordul dumneavoastră, dacă sunt confirmat, voi face tot ce este posibil pentru a lucra împreună cu dumneavoastră și pentru a face Europa mai sigură. Obiectivul nostru este să asigurăm securitatea și libertatea tuturor celor care trăiesc și lucrează în Uniunea Europeană. Și pentru a face acest lucru trebuie să respectăm drepturile și libertățile noastre fundamentale. De aceea trebuie să prevenim radicalizarea și crima organizată. Vă mulțumesc pentru atenție. So in answering my plea, Președintele, vă mulțumesc că nu ați luat-o la fugă, comis, domnule comisar desemnat. Ați uh, bifat una din căsuțele cele mai importante din acest Parlament, uh, utilizându-vă practic nu la maxim timpul pe care le aveați pentru a, fi, pentru a ne convinge să vă aprobăm. Uh, vom avea așadar o întâlnire a coordonatorilor mâine. Uh, pe 13 septembrie la ora 9 și coordonatorii în numele membrilor acestei comisii vor decide dacă uh, comisarul desemnat uh, întrunește sau nu condițiile necesare pentru a fi confirmat de către Parlamentul European în conformitate cu regulamentul. Această ședință va avea loc așadar la ora 9 și vom, mm, vă vom mm, raporta rezultatul ei în cadrul reuniunii grupului. Dacă nu, coordonatorii vor face asta după reuniunea în camera. Din partea mea, mulțumiri uh, uh, celor care au participat la această reuniune, membrilor LIBE, membrilor AFET, celor care au venit și nu au luat cuvântul din partea altor comisii și mulțumesc uh, mm, colegilor de la Comisia Libe pentru întrebările extrem de disciplinate și de cuprinzătoare. și domnule comisar desemnat, probabil că nu veți avea acest gen de experiență uh, niciodată în care dumneavoastră, de acum înainte, însă ați văzut uh, ce înseamnă o audiere și uh, dacă veți urmări și pe Twitter ce s-a întâmplat, o să vedeți că a fost poate și mai interesant decât a apărut aici. În orice caz, am arătat că um, Comisia Libe tratează cu toată seriozitatea acest subiect, la fel cum l-ați tratat și dumneavoastră și vă mulțumim pentru cooperare, domnule comisar de senat.